arată care este valoarea acestui cadru de reglementare al internetului. Vă mulțumesc, doamnă raportor del Castillo Vera. Ehm, votul va avea loc astăzi și îmi cer scuze pentru micile probleme tehnice și de organizare ehm, care au avut loc în timpul acestei dezbateri și acum dau cuvânt, las președinția ședinței domnului președinte Martin Schulz. Urmează acum declarațiile Consiliului European și ale Comisiei cu privire la concluziile Consiliului European din 15 octombrie, în special în ceea ce privește finanțarea fondurilor uh, internaționale și ale conferinței la nivel înalt de pe 25 octombrie pe tema Balcanilor, rutilor Balcanilor de vest, precum și pregătirea summitului de la Valeta din 11-12 noiembrie 2015. Stimați colegi, duminică, în calitate de președinte al Parlamentului European, la invitația domnului Juncker, am luat parte la întâlnirea la nivel înalt cu privire uh, la ruta Balcanilor de Vest din Bruxelles. Am declarat deja în fața conferinței președinților joi faptul uh, că, dată fiind uh, situația dramatică actuală, este important faptul că, iată, președintele Juncker i-a invitat pe toți cei implicați la Bruxelles pentru a decide, decide pașii următori operaționali tehnici. De asemenea, domnul președinte Tusk și eu însumi am acceptat invitația și am luat uh, parte la această întâlnire la nivel înalt. Însă, dincolo de această întâlnire, și noi, în cadrul uh, instituțiilor europene, trebuie să găsim uh, soluții durabile la problema migranților cu care ne confruntăm. Și tocmai de aceea e important ca astăzi să dezbatem rezultatele diferitelor întâlniri. Duminică, doamnelor și domnilor, a devenit uh, brutal de evident faptul că situația din Balcanii de vest este dificilă și din punct de vedere politic. politic. Uh, zeci de mii de refugiați folosesc această rută, nu au un adăpost, nu au mâncare, sunt obligați să trăiască zi și zile, uh, zile la rând în ploaie, în frig, iarna bate la, la ușă și e clar că ne îndreptăm spre o catastrofă umanitară. Și tocmai de aceea consider că planul de acțiune cu 17 măsuri decis în urma acestei întâlniri trebuie să fie cât mai repede pus în aplicare cât mai repede cu putință. Și acestor măsuri trebuie să li se adauge noi și noi măsuri. Cu toate acestea, am părăsit această uh, conferință uh, derutat și îngrijorat. Discuțiile au fost dificile. Uh, problemele rămân în continuare de actualitate. La toate aceste întâlniri se fac promisiuni care până la urmă nu sunt respectate. Dacă guvernele fie de stânga, fie de dreapta, consideră că egoismele naționale sunt mai importante decât soluțiile comunitare, atunci suferă refugiații și solidaritatea la nivel de Uniune Europeană. das Wort jetzt zunächst dem Präsidenten Tocmai de aceea îi dau cuvântul mai întâi de toate președintele, președintelui Consiliului European, domnul Donald Tusk. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte Stimați eurodeputați, înaintea de briefingului Consiliului de pe 15 octombrie, aș dori să vă spun câteva cuvinte. Criza și provocările cu care ne confruntăm ca Uniunea Europeană sunt probabil cele mai mari din ultimele zeci de ani. Nu am nicio îndoială că aceste provocări au potențialul de a schimba Uniunea Europeană pe care noi am construit-o. Are potențialul chiar și de a distruge, distruge reușite cum ar fi libera circulație în spațiul Schengen și ce e și mai periculos, are potențialul de a crea schimbări tectonice în peisajul politic european. Iar acestea nu sunt schimbări înspre bine. Sunt într-adevăr vremuri extraordinare care cer măsuri extraordinare și sacrificii extraordinare, precum și o solidaritate excepțională. Pentru mine, ca președinte al Consiliului European, și cred pentru fiecare dintre noi este extrem de important să ne asigurăm de unitatea statelor membre și a instituțiilor europene. Împreună vom face față crizei altminteri nu vreau să mă gândesc care ar putea fi alternativele. Încă de la începutul crizei am subliniat importanța protejării frontierelor noastre externe. Încă nu avem un acord asupra felului în care trebuie să procedăm la nivel operațional, dar prioritatea noastră trebuie să fie protejarea frontierelor externe ale UE. Din păcate, situația se va înrăutăți așa cum am avertizat Parlamentul European și în precedenta mea intervenție. Bună oară! Noul val de refugiați din Alepo și regiunea uh, urmare a bombardamentelor ruse în acea uh, regiune. Stimați eurodeputați, la ultimul Consiliu European, uh, liderii au salutat uh, propunerea Comisiei în ce privește Turcia și migrația și aș mulțumi personal uh, vicepreședintelui Timmermans, care a lucrat din greu asupra aspectelor și detaliilor tehnice și aș sublinea încă o dată că un acord cu Turcia face sens doar dacă îi ajută pe ei să ajute Europa. Această cooperare nu va fi una ușoară nu ar trebui să ne iluzionăm. Nicio țară terță, inclusiv Turcia, nu ne poate înlocui în a ne proteja frontierele. În al doilea rând, liderii au făcut un bilanț al uh, celor 11 hotspot-uri care funcționează în Italia, care vor funcționa la sfârșitul noiembrie în Italia și în Grecia. a fost un plan ambițios și uh, solicită o accelerare a, a oferirii de mijloace financiare și umane, umane pentru tratarea solicitărilor de azil. Agențiile europene momentan dispun doar de jumătate din mijloacele de care au nevoie. În ce privește rolul acestor hotspoturi, am lansat o dezbatere onestă asupra felului în care ele trebuie să funcționeze. În al treilea rând, am discutat îndelung în ce fel ne putem proteja frontierele și trebuie să stopăm discuția absolut non necesară, um, disputa între cei care vor să protejăm frontierele și ceilalți care cer mai multă solidaritate. Trebuie să facem ambele lucruri. Trebuie să stopăm traversarea ilegală a frontierelor frontierelor noastre, înregistrarea tuturor solicitanților de azil și asigurarea unor servicii de primire adecvate pentru refugiați în sine acest lucru nu va stopa fluxurile, dar vor reduce în mod semnificativ uh, fluxul de Fr- Mandatul Frontex va fi prelungit și uh, lărgit pentru că va putea interveni mai rapid și într-un mod mai asertiv în situațiile de criză la frontieră, preluând rolul de lider în returnarea migranților ilegali. Avem nevoie de ajutorul Parlamentului European pentru ca acest lucru să se poată realiza cât mai repede. Scopul e de a echipa Frontex cu instrumentele de care are nevoie pentru a proteja, așa cum se cuvine, frontierele europene. Și aș dori să laud munca statelor membre în ce privește finanțarea uh, Frontex și a Agenției de Susținere a Azilului. În paralel, va trebui să vedem cum dezvoltăm solidaritatea internă între statele membre și un prim pas ar fi de a oferi Frontex și Oficiul de Susținere a Azilului toate resursele de care au nevoie, precum și implementarea mecanismului temporar de realocare pentru a ajuta acele state membre care sunt mai afectate decât altele. Dragi colegi, criza nu vizează doar miile de refugiați. De acum în două săptămâni vom organiza un summit la Valeta. Cu ajutorul colegilor africani e scopul nostru ca acest summit să permită un parteneriat real între Europa și Africa pe tema migrației. Consiliul European a decis că ne dorim măsuri operaționale concrete, într-o manieră justă și echilibrată, pentru măsuri eficace de returnare și admisibilitate, prevenind și combătând migrația ilegală, abordând problemele de la rădăcină și susținând dezvoltarea economică și socială a țărilor africane, văzând care sunt posibilitățile de migrație legală explorăm posibilități pentru a dezvolta capacități de primire sustenabile în regiunile afectate, oferind perspective de viitor și creând proceduri speciale pentru refugiați și familiile lor, inclusiv acces la educație până la momentul returnării în țara de origine, atunci când este posibil. În fine, vom solicita statelor membre să contribuie mai departe la eforturile uh, programului alimentar al ONU, precum și a susține fondul european răspunzând crizei din Siria, precum și fondul european pentru Africa. Domnule președinte, stimați eurodeputați, în ce privește Marea Britanie, i-am informat pe șefii de state și guverne de discuțiile pregătitoare între oficialii Consiliului și cei ai Marii Britanii din ultima lună. Am salutat angajamentul domnului Cameron de a exprima în scris la începutul lunii noiembrie uh, uh, solicitările Marii Britanii. Mulțumesc, spune președintele. Urmează acum domnul Juncker, președinte al Comisiei. Domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al Consiliului European, doamnelor și domnilor eurodeputați, stimați colegi. Săptămâna trecută, pe ruta în Balcanii de Vest, am văzut uh, refugiați înghețați de frig. În curând va ninge. Drumurile vor fi înghețate. Se apropie iarna și fiecare zi contează. Prezident Fizu. Și acesta este motivul pentru care, domnule președinte, alături de președintele Tusk, am invitat uh, la Bruxelles uh, liderii unor state membre ale Uniunii Europene și uh, liderii unor state non-membre ale Uniunii Europene. Uh, iată, la această întâlnire au participat um, statele membre ale Uniunii Europene din partea de est a Uniunii, la cărora li s-au adăugat uh, ministrul pentru afaceri externe luxemburghez, ministrul uh, Uh, din partea țărilor de jos, ministrul, ministrul de externe și, de asemenea, invitați au fost și președintele Parlamentului European și președintele Consiliului European. De ce am uh, adresat aceste invitații pentru că sunt conștient de faptul că nu doar statele din estul Europei sunt vizate de aceste fluxuri migratorii, ci și uh, instituțiile europene de ajutorul cărora avem neapărat nevoie cât mai curând cu putință pentru ca mijloacele de finanțare prevăzută de către Comisia Europeană pentru uh, ruta Balcanilor de Vest să fie transformate în realitate. Și vreau să vă spun că mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a, uh, a, a uh, studiat uh, rapid toate propunerile Comisiei Europene și, în plus, Parlamentul European a oferit uh, posibilitatea Comisiei Europene de a trata într-o manieră proactivă toate uh, problemele fina- de finanțare. De asemenea, uh, am invitat uh, Albania, Macedonia, Serbia la această întâlnire, pentru că aceste state erau foarte importante. Ele sunt la granița Uniunii Europene și sunt acum afectate de fluxurile migratorii. Am invitat uh, reprezentanții ai UNCHR și EASO, de asemenea, și, bineînțeles, Frontex. Uh, Uh, comisia vrea în momentul de față să atragă alături de, de ea toate statele membre, asta pentru că, iată, ne aflăm într-o perioadă de criză, o perioadă de criză care necesită acțiuni concertate. De fapt, n-ar fi trebuit să fie nevoie de această conferință. De fapt, ar trebui ca statele din Balcanii de Vest să nu vorbească unele peste, peste celelalte, una împotriva celeilalte, uh, ci ar trebui să vorbească împreună, să vorbească unul cu celălalt. Da, iată, ne-a fost posibil și a fost nevoie de intervenția mea și de aceea am organizat această conferință, pentru a le permite statelor din Balcanii de Vest să discute unele cu uh, celelalte. Și, într-adevăr, s-a tot vorbit în cursul acestei conferințe și uh, tocmai de aceea, la finele conferinței, uh, am reușit să dăm impresia, din păcate, că nu suntem prea uniți. Ar trebui întotdeauna să vorbim unii cu ceilalți. Nu ar trebui să fie nevoie de o intervenție din partea mea sau din partea oricui altcuia uh, or, oricui altcuiva pentru organizarea unei asemenea conferințe. conferințe. Iată faptul că conferința aceasta a fost organizată uh, uh, duminică ar, uh, a fost necesar, din păcate. Dar, până la urmă, dezbaterea a fost una deschisă, a fost una sinceră, a fost una obositoare în parte. Nu fiecare intervenție, nu fiecare participant a dorit neapărat să participe la un dialog în adevăratul sens al cuvântului. Dar în acest format excepțional, necesitat de situația excepțională, am reușit totuși să discutăm unii cu ceilalți despre problema cu care suntem confruntați le, le sunt recunoscător uh, participanților că, iată, au reușit uh, în momentul hotărător să uh, să, oprea, să se apropie unii de ceilalți și să arate că putem, la nivel european, construi împreună. For big political statements. A trecut, a fost ziua a trecut uh, ziua declarațiilor politice. Acum trebuie să ne suflecăm mânecile și uh, să găsim măsurile operaționale care pot fi puse în uh, aplicare imediat. Trebuie să facem față uh, unor provocări majore. Întâi, trebuie să oferim adăpost imediat tuturor refugiaților care sosesc ca să nu-i lăsăm afară la temperaturi sub 0 grade Celsius. Apoi, angajamentul de a oferi alimente, îngrijiri medicale, apă, inclusiv folosind mecanismul european de protecție civilă, dacă e necesar. Și, um, ca măsură concretă, ieri Croația a activat mecanismul de protecție civilă, a cerut um, corturi de iarnă, pături și aparate de încălzire electrice. Contez pe statele membre pentru a oferi Croației ajutoarele necesare pentru cei care au atâta nevoie de ele. Liderii s-au angajat de asemenea Uh, să spărească capacitățile de primire pentru refugiați cu 100.000 de locuri în Uniunea Europeană și în Balcanii de Vest. Doresc să-l felicit pe primul ministru Alexis Tsipras pentru faptul că a fost de acord să creeze 30.000 de locuri până la sfârșitul anului și cu ajutorul înaltului, în, în, uh, înaltului comisariat ONU pentru refugiați încă 20.000 de locuri domnul Antonio Guterres va asigura sprijinul uh, pentru a spori capacitățile de primire cu încă 50.000 de-a lungul rutei din Balcanii de Vest. Apoi, liderii s-au angajat să gestioneze fluxurile migratorii împreună. Trebuie Uh, să încetinim fluxul necontrolat de oameni. Trebuie să înregistrăm pe oameni atunci când intră pe teritoriul Uniunii Europene. Trebuie să informăm pe refugiați despre regulile în vigoare și în legătură cu consecințele refuzului de a se înregistra. Trebuie să spun că neînregistrarea lor înseamnă că nu pot beneficia de drepturi. Iată, lucrurile sunt simple. Refugiații trebuie să știe acest lucru pentru că, bineînțeles, ei au drepturi vor avea întotdeauna aceste drepturi, dar au și obligații. Gestionând fluxurile migratorii împreună, trebuie să facem și schimb de informații. Săptămâna trecută, refugiații au fost uh, uh, trambalați dintr-o țară în alta, țările s-au acuzat între ele. Este o politică a panicii. Este doar o iluzie de soluție, dar, de fapt, se face doar rău. Se face rău solidarității europene. Trebuie să punem capăt învinuirii vecinului. Țările europene trebuie să-și ajute vecinii trebuie să facă schimb de informații în legătură cu fluxurile migratorii și în legătură cu capacitățile umanitare disponibile. Câți refugiați sunt pe drum, unde se află ei, unde traversează frontierele, încotro se îndreaptă câte corturi sau pături sunt folosite și câte pot fi puse la dispoziția țării vecine care ar atâta nevoie de ele. Este incredibil că a trebuit să facem eforturi imense pentru a convinge anumite state membre că trebuie să informeze alte state membre în legătură cu fluxurile de refugiați care se îndreaptă spre frontierele lor. Ceea ce pare persoanelor cu bun simț surprinzător, surprinzător că trebuie să invităm statele membre la o reuniune pentru că le convinge că trebuie să se informeze unele pe altele în legătură cu fluxurile de refugiați. Acest lucru arată că Europa nu merge bine. Trebuie să găsim împreună soluții la probleme ca cele pe care le-am menționat ieri. Toate statele membre care au participat la reuniunea de duminică au stabilit puncte de contact la nivel național ca să poată să facă schimb instantaneu de informații. Comisia va monitoriza până în aplicare a acestui angajament săptămânal și va organiza prima conferință telefonică în săptămâna aceasta, joi. În al treilea rând, liderii au căzut de acord să consolideze gestiunea de frontierelor să consolideze granița externă a Uniunii Europene, mai ales granița dintre Grecia, Serbia, fosta Republică um, a Macedoniei și Albania. Și 500 de polițiști vor uh, merge în Slovenia încă săptămâna aceasta și vor sprijini acțiunile de înregistrare a refugiaților și a migranților. Statele membre vor face mai multe eforturi pentru a returna migranții care nu au nevoie de protecție. Și în acest scop, Comisia e gata să um, ajungă la acorduri de readmisie cu țările care încă nu avem astfel de acorduri și să ameliorăm acordurile pe care le avem deja, cum ar fi cel cu Pakistanul. Un alt element care m-a impresionat mult, continuă domnul președinte în franceză, a fost discuția în legătură cu următorul lucru. Practic toate statele membre, fără excepție, au atras atenția asupra costurilor, costurilor enorme pe care le implică politica care trebuie pusă în aplicare pentru a face față crizei refugiaților. Le înțeleg. Din acest motiv, de la 15 octombrie, comisia pe care o conduc a transmis statelor membre că atunci când trebuie calificate cheltuielile de la buget afectate crizei refugiaților, vom aplica atunci când e vorba de interpretarea, de aplicarea pactului, interpretarea pactului de stabilitate și creștere, regulile de aplicare a lui cu o anumită flexibilitate. Flexibilitatea ă, prevăzută de reguli, pentru că ne confruntăm cu probleme foarte grave. Și pot să o spun, pot să spun acest lucru oriunde și pe toate gardurile. Pactul este un pact, dar nu așa cum a fost el înțeles până acum, atunci când vine vorba de a face toate eforturile necesare în serviciul unei politici comune. Pe baza unei analize țară cu țară vom vedea în ce măsură va trebui să ținem cont mai mult de posibilitățile de flexibilitate uh, pentru a ține cont de costurile politicii de primirea refugiaților. Deci, vom aplica pactul așa cum a fost modificat de comisie și o vom face însă în mod individual, țară cu țară. Există chiar țări mari care nu fac eforturi suficiente. Dacă un stat membru face eforturi extraordinare, pactul de stabilitate trebuie să fie interpretat în funcție de acest efort extraordinar. Țările care nu fac eforturi suplimentare, care nu arată să dovedească că sunt adevărat, adevărat afectate de costurile acestei politici, nu vor beneficia de o interpretare mai flexibilă a pactului. Țările care doresc o interpretare mai flexibilă a pactului trebuie să arate mai întâi că sunt suficient de responsabile. Apoi, dragi colegi, nu trebuie să uităm că bugetul Uniunii Europene este limitat. Resursele sunt limitate, posibilitățile sale de oferi flexibilitate sunt limitate și ajungem la limita extremă a posibilităților noastre bugetare. Comisia a făcut tot ce a stat în putere pentru a mobiliza toate mijloacele disponibile într-un elan și efort unic, fără precedent. Dar mijloacele noastre sunt prea reduse pentru a ne permite să facem față singuri eforturilor cu care ne confruntăm. Așa că invit statele membre, Parlamentul European, Banca Europeană de Investiții să se gândească la posibilități de finanțare suplimentară de care avem nevoie pentru a face față crizei. Având în vedere că situația este excepțională, avem nevoie de o finanțare excepțională și în următoarele săptămâni vom încerca să găsim soluții. În engleză. For the first time... Pentru prima dată, duminica, Liderii Balcanilor de Vest s-au întâlnit și au fost de acord asupra unor măsuri pentru a gestiona mai bine situația. Aceste măsuri vin ca măsuri suplimentare față de cele pe care noi le-am discutat în Consiliul European de pe 15 octombrie și președintele Tusk le-a citat deja, a citat aceste decizii luate pe 15 octombrie. În linie cu ceea ce am mai afirmat în Parlamentul European, eu am avut un obiectiv, anume de a readuce statele membre la promisiunile pe care le-au făcut la Consiliul anterior, de pe 23 septembrie. Nu s-a registrat un progres suficient și, în unele cazuri, nici măcar de departe și e nevoie de progrese în două zone mai specifice. Pe de-o parte, trebuie să accelerăm măsurile operaționale pentru ca hotspoturile și realocarea să funcționeze. Realocarea nu funcționează încă în modul cel mai bun posibil. În al doilea rând, avem nevoie de susținere bugetară. Am făcut limpede faptul, atât în Parlament cât și în fața Consiliului, că statele membre trebuie să facă mai mult să reacționeze mai rapid pentru a-și păstra, menține promisiunile făcute pe 23 septembrie. E un element esențial dacă ne dorim ca deciziile operaționale să fie puse în aplicare. Statele membre mi-au spus că își vor respecta promisiunile și am văzut niște angajamente actualizate, dar statele membre încă se mișcă prea încet într-o vreme în care ar trebui să alerge în loc să facă mici pași. Trebuie să ne consolidăm de asemenea agențiile. Avem nevoie de experți pentru a trata aceste situații de urgență, pentru a înregistra refugiații, a lua amprente, a îi primi în hotspoturi. E nevoie de susținere pentru oficiul pentru azil. E nevoie de 700 și ceva de experți în azil ori din partea statelor membre am primit doar 145. Mai avem nevoie de încă 289. La fel se întâmplă cu uh, a ofițeri de protecție a frontierei pentru Frontex. E vorba de uh, 775 de agenți de care e nevoie, ori noi am primit doar 325. E limpede că avem nevoie de un efort mai mare din partea statelor membre și în ce privește realocarea, lucrurile încep să se miște, dar nu destul de rapid statele membre trebuie să facă ce au promis, să numească puncte de contact și agenți de legătură la nivel național statele membre nu și-au definit încă capacitatea de primire. 25 uh, state membre s-au angajat să o facă, dar nu au numit uh, punctele de contact naționale. 8 au numit uh, ofițeri de legătură uh, pentru Italia 1 și pentru Grecia 3. E vorba de a aloca, realoca rapid 700 de persoane, dar să nu uităm că avem o decizie de a realoca 120.000 de refugiați care au nevoie de protecție internațională. Disproporția între uh, angajamente și ceea ce se face trebuie să se reducă al minteri. Pierdem orice credibilitate. Ilia, uh, cu trei săptămâni în urmă, am decis să punem la dispoziția politicilor în curs și la cele viitoare toate mijloacele de care UE dispune. Bugetul comunitar a fost utilizat la maxim. Noi, Comisia, dar e adevărat, sunt banii contribuabililor, vom pune la dispoziția la dispoziția crizei refugiaților 10 miliarde. Am sporit, deci, la 10 miliarde suma globală disponibilă pentru uh, această politică de urgență foarte importantă. Pe 23 septembrie, statele membre au promis să umple lacunele existente, dar încă ne lipsesc. În ce privește contribuțiile bilaterale naționale, 2,3 miliarde de euro, deoarece statele membre până azi ne-au informat că vor fi în măsură să ne pună la dispoziție 486 de milioane. Deci vă dați seama, lacuna e enormă, practic aceea, aceeași care era și cu o lună în urmă, adică 2,3 miliarde de euro. Trebuie să facem mai mult și mai bine, pentru că altfel riscăm să nu fim la înălțimea uh, evenimentelor. Domnul Tusk s-a referit la summitul organizat cu țările africane. Noi credem că problemele refugiaților nu sunt niște probleme doar europene, nu trebuie crezut că pe de o parte e lumea și de cealaltă parte Europa. Eu consider că Europa e în mijlocul lumii și trebuie să acționăm în concertare cu prietenii noștri africani. Dar nu aș dori să mă prezint la, la Valeta cu promisiuni nerespectate, cum ne putem angaja într-un dialog serios și responsabil cu verii noștri africani dacă noi înșine nu suntem în măsură să răspundem în mod convenabil, să respectăm promisiunile pe care le-am făcut anterior. Deci, Eh, când mergem la valeta, buzunarele noastre nu trebuie să fie pline doar cu promisiuni, ci și cu angajamente ferme. Domnule președinte, îmi dau seama că mi-am depășit timpul alocat, dar mă cunoașteți doar. Deci, domnule președinte, dați-mi voie să spun ceva despre Turcia. Eh, suntem pe cale să încheiem un eh, plan de acțiune împreună cu Turcia. Propunerile în acest sens au fost studiate de către Consiliul European uh, cu mare atenție și uh, Consiliul sprijină acest plan de acțiune. Consiliul, de altfel, uh, a oferit un mandat vicepreședintelui Timmermans pentru negocierile cu Turcia și vreau să mulțumesc atât Consiliului cât și domnului Timmermans pentru tot ceea ce face. Uh, Uh, bineînțeles, domnul Timmermans, dar și uh, domnul comisar Avramopoulos se angajează, sunt puternic angajați în soluționarea acestor probleme ale uh, refugiaților. Iată. E clar că Comisia Europeană luptă și face tot ceea ce îi stă în potință pentru a veni cu o soluție. Noi facem multe. Dacă și ceilalți ar face la fel de multe ca și Comisia Europeană, n-am fi în această situație. Deci Comisia Europeană nu trebuie să fie criticată acum. Stimați colegi, Trebuie să lucrăm la punerea în aplicare a acestui plan de acțiune împreună cu Turcia. Asta facem cu toții, asta face Timmermans, Avramopoulos uh, și alții, dar trebuie să avansăm repede, repede. Am citit multe comentarii și sunt de acord cu ele. Există îngrijorări, există în continuare întrebări preocupări în ceea ce privește relația noastră cu Turcia. Dar dați-mi voie să vă spun, 2,5 milioane de refugiați se află acum pe teritoriul Turciei. Și asta nu de ieri de azi, ci de mult, mult timp. Și acum există două posibilități fie spunem Turciei că, bine, între instituțiile europene, între statele membre, între Uniunea Europeană și Turcia există în continuare probleme nerezolvate în ceea ce privește libertatea presei, drepturile omului, etc., etc. Dar toate astea n-ar da rezultate în momentul de față. În discuțiile pe care le-am purtat cu uh, omologii turci, uh, atât eu cât și uh, Timmermans, am atras întotdeauna atenția asupra acestor deficite, deficiențe. Dar acum, împreună cu Turcia, trebuie să mergem pe aceeași linie. De ce? Pentru că Turcia, iată, se angajează uh, să uh, și ne oferă asigurări că refugiații aflați acum în Turcia vor rămâne acolo. Deci, iată, și e importantă această garanție, pentru că dacă ea n-ar exista, atunci uh, refugiații din Turcia s-ar mișca, s-ar pune în mișcare înspre sudul Uniunii Europene. Turcia este dispusă să ofere ajutor refugiaților. Turcia este dispusă să îi școlarizeze pe copiii refugiaților. Deci, ce sens are să ia, să-i punem pe oameni, să-i obligăm pe oameni să trăiască în tabere de refugiați fără să le oferim uh, copiilor posibilitatea de a se educa, de a merge la școală. Deci, fie că ne place, fie că nu ne place, trebuie împreună cu Turcia să colaborăm strâns. Turcia are nevoie de 3 miliarde de euro um der Krise Herr zu werden. 3 miliarde de euro pentru a face față acestei crize. În bugetul european Există o parte a acestei sume, restul sumei trebuie să vină din partea statelor membre. Și aceste uh, sume vor veni pe lângă cele 2,3 miliarde de euro de care uh, avem în continuare nevoie, date fiind deciziile uh, luate la Consiliul din 23 septembrie. Trebuie să discutăm despre liberalizarea regimului de vize cu Turcia, trebuie să discutăm despre negocierile de aderare, trebuie să dinamizăm aceste negocieri, fără însă a renunța la principiile noastre și declarațiile deja făcute. Fac un apel către Parlamentul European și anume, Parlamentul European trebuie să ofere asistență Comisiei Europene asistență uh, în uh, direcția încheierii unor acorduri uh, eficiente cu Turcia, pentru că altfel situația care oricum este dificilă astăzi va deveni și mai dificilă. Dați-mi voie să adaug faptul că aș vrea să discutăm cât mai repede cu putință despre paza de coastă europeană. Avem nevoie de o pază de coastă europeană și avem nevoie de o mai bună securitate a granițelor externe. Avem nevoie de informații care să ajungă uh, repede uh, Uh, informații cu privire la refugiați și de asemenea trebuie să i informăm pe refugiați, nu pe azilanți, că trebuie să se întoarcă în țările lor de origine, pentru că din păcate nu îi putem ajuta în momentul de față. Nu mă refer la azil, a, azilanți, bineînțeles. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Uh, bineînțeles, uh, aș am, am mai putea discuta și despre alte teme pe care le-am, le-am uh, dezbătut la Consiliu, și anume Uniunea Economică și Monetară. Ce vă pot spune despre asta? Am încercat, încercăm să mergem înainte cât mai repede cu putință pe baza raportului celor cinci președinți. Există îngrijorări, îngrijorări uh, cu privire la aportul Parlamentului European în aceste discuții, dar dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, uh, codecizia este esențială în acest acest context și, prin urmare, Comisia Europeană va discuta și va negocia uh, uh, cu Parlamentul European așa cum se cade, dată fiind importanța instituției dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Mulțumim, domnule Juncker. Urmează acum, în numele PPE, domnul președinte Juncker. Uh, îmi cer scuze, Weber. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Ieri mă pregăteam pentru intervenția de astăzi și ce am scris în primul și în primul rând, am zis am scris că da, suntem pentru hotspot-uri, pentru finanțare mai mare, pentru garanție, etc., etc., dar mi-am dat seama că până la urmă toate lucrurile acestea le-am mai spus deja în uh, Parlamentul European. Și tocmai de aceea eu astăzi aș vrea să discut despre situația politică. Duminică, Comisia a dovedit că vrea să fie un lider european, vrea ca Uniunea Europeană să se, me- să se miște înainte, să facă progres, așa cum ne-am dorit întotdeauna și ne-am dorit ro- rolul acesta din partea Comisiei. Domnul uh, Juncker a spus cât se poate declar că ezitările trebuie să fie eliminate. S-au pus accentele politice necesare și actele legislative prezentate de către Comisie uh, sunt deja studiate de către noi și mulțumim pentru asta. Uh, Parlamentul European a sprijinit întotdeauna sau de cele mai multe ori Comisia Europeană. A sprijinit în ceea ce privește bugetul, a sprijinit uh, propunerile uh, privind cotele uh, făcute de către Comisia Europeană. Am decis acea procedură accelerată, deci iată, sprijinim comisiei, Comisia. Dar revenim la statele membre și iată, din nou statele membre nu își respectă promisiunile făcute. Mi-aș dori ca în momentul în care la Consiliu se discută despre viitor să se uh, uh, meargă mai departe de declarațiile ideologice. La Consiliu ar trebui să se pună întrebări concrete. Ce anume s-a întâmplat cu promisiunile făcute? Domnule Tusk, aveți un rol important, o responsabilitate importantă în acest context. Mi-ar plăcea ca pe viitor statele membre să fie întrebate într-o manieră concretă ce anume au respectat din cele promise. Avem nevoie de o presiune, o presiune exercitată la nivelul Consiliului European, uh, dat fiind contextul în care ne aflăm, dat fiind uh, faptul că iarna bate la ușă. Iată, Uh, trăim acum uh, eșecul uh, egoismului național. Este vorba aici despre Europa a lui Farage sau Le Pen, care, o Europa care nu merge înainte. O, o Europa care nu reușește să găsească soluții, dar pa, parla, uh, grupul popular din Parlamentul European se distanțează clar de genul acesta de uh, atitudini. Dacă Iordania și uh, Libanul oferă ajutor, atunci și Europa trebuie să poată fi capabile să ofere ajutor. La nivel european întotdeauna am luptat pentru drepturile omului, nu doar pentru drepturile creștinilor. PP-ul întotdeauna și-a dorit o, un control clar la granițele externe ale Uniunii Europene. Nu oricine bate la ușa Europei are dreptul să intre în Europa. Și dacă împreună punem în aplicare această, acest pachet, atunci suntem pe calea cea bună. Îmi permit să fac această evaluare din punct de vedere politic, stimați colegi, pentru că de fiecare dată mi se reproșează poziția domnului Orban. Stimați colegi, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să, să-i amintim premierului uh, maghiar ce înseamnă caracterul umanitar. Însă, Stimați colegi, să ne amintim că în momentul în care s-a decis cota de 160.000 de uh, refugiați, uh, uh Victor Orban s-a opus acestei cote, dar și România, Slovacia și Cehia, cu guverne de stânga, au fost împotriva acestei uh, cote. Statele uh, uh, sau regatul țărilor de jos nu este la fel de dornic să încurajeze uh, Um, refugiații, așa cum face Angela Merkel în momentul de față. Deci haideți să nu aruncăm uh, sau să nu transformăm PPE-ul în țap ispășitor. Trebuie cu toții să ne asigurăm că acasă responsabilitățile sunt asumate. Nu doar guvernele de dreapta sunt vinovate. Stimați colegi, avem de-a face acum cu intensificarea populismului și xenofobiei. Există oameni care reușesc să-i sperie pe cetățenii europeni. Dar, stimați colegi, în Parlamentul European am decis să colaborăm să colaborăm în așa fel încât extremiștii să nu mai poată influența uh, actele legislative. Asta am decis anul trecut și ar fi bine să atât păstrăm această atitudine la nivelul Parlamentului European, cât și promovăm această atitudine la nivel național. Trebuie să ne asigurăm că extremiștii nu pot să se implice în procesul deci decizional și salut cele ce se întâmplă în momentul de față eh, în Portugalia. Deci eh, salut această inițiativă pentru că iată dovedește că încercăm împreună în momentul de față să depășim criza cu care ne confruntăm și asta într-o manieră constructivă. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnule Ujili, aveți o întrebare pentru uh, domnul Weber. Aveți cuvântul. elképesztőnek tartom ezt a kettős beszédet. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest dublu discurs e incredibil. Săptămâna trecută, la Congresul PPE, ați fost de acord cu abordarea populistă potrivit, pe care o reprezintă domnul Orban. Un membru al partidului său a fost ales drept vicepreședinte al Partidului Popular European deci vă rog, nu dați vina pe socialiști, nu ne faceți pe noi responsabili, pentru că orice ați spune despre egoismul național, acesta se regăsește printre membrii dumneavoastră, în partidul dumneavoastră. Opriți-l pe Orban, după care am să cred ceea ce spuneți. Ia, danke schön für die. Mulțumesc pentru mingea ridicată la fileu. Poate că interpretarea n-a fost bună, dar dați-mi voie să repet. În momentul în care am decis cota de 160.000 de refugiați, guvernul Orban s-a opus, dar și alte trei guverne de stânga. Domnul Orban a spus că decizia nu îi place, dar o va pune în aplicare în uh, Ungaria. Slovacia însă a spus că această decizie nu va fi niciodată pusă în aplicare în Slovacia. Deci, stimați colegi, eu îmi doresc să nu mai găsim, să nu mai încercăm a găsi un țap ispășitor. Nu trebuie să dăm vina pe dreapta și pe stânga. Alții sunt vinovați, extremiștii sunt vinovați și ei trebuie să fie uh, excluși. Și asta trebuie să fie misiunea noastră comună. So, das Wort hat jetzt für die Fraktion der... Mulțumim. În numele socialiștilor și democraților urmează domnul Pitela. Schulz. domnule președinte schulz domnule președinte juncker domnule președinte tusk nu pot să mi ascund preocuparea pentru faptul că cresc tendințele uh, de despinare a Uniunii Europene. Mulți anunță înmormântarea Uniunii Europene Mă alarmează faptul că aceste mișcări antiglobalizare, anti-islam, anti-Israel, anti-Rusia, anti-migranți, anti-Europa, toate aceste mișcări, mișcări anti împreună ar putea să-și găsească un slogan comun, pentru a-l parafraza pe Antonio de Curtis. Sunt contra din, potri, din principiu. Eu cred că cea mai bună cale pentru a lupta împotriva aceste mișcări care au obiectivul de a dezbina este să acționăm. Europa va reuși doar atunci când, așa cum a făcut-o domnul președinte Juncker duminica trecută, va face propuneri concrete pentru um, a facilita, facilita situația țărilor din Balcani. Europa va ieși învingătoare atunci când va antul european și anume rapid, luând deciziile necesare pentru a face față situației de, de urgență. Europa va ieși câștigătoare atunci când va demonstra că este mai puternică decât virusul naționalismului și temerilor, atunci când va oferi soluții curajoase și convingătoare. Fac apel la adresa tuturor forțelor pro-europene care se află aici în acest Parlament să depășească, așa cum am spus, faptul că trebuie să fim angajați în uh, serviciul cauzei europene, să construim pentru a nu pierde imboldul construcției europene. Trebuie să atingem toate obiectivele pe care le-a enumerat președintele Juncker. Mecanismul de relocarea refugiaților, care este asociat cu acest sistem de hotspot, de puncte fierbinți care să se afle la frontierele externe ale Uniunii Europene. Trebuie să confirmăm și să apărăm acordul Schengen. Trebuie să-i apărăm pe cetățenii europeni, nu prin intermediul tendințelor naționaliste și revenirea la frontierele naționale, nu aceasta este soluția, ci este doar una dintre probleme. Trebuie să existe mai multă coordonare între state, mai ales în regiunea Balcanilor, așa cum s-a hotărât la uh, întâlnirea la nivel înalt de duminica trecută. Nu se poate să acceptăm nerespectarea drepturilor refugiaților, așa cum a amintit și președintele Juncker. Ei nu trebuie să fie tratați ca un fel de animale în turmă care este uh, trimisă de la o frontieră la alta. Trebuie să existe mai multă finanțare pentru statele care se află în prima linie. Criza refugiaților este o circunstanță excepțională și acest lucru este relevant mai ales pentru stabilitate. A spus acest lucru președintele Comisiei Juncker și noi îl încurajăm să continue pe acest drum și trebuie să Uh, deducă din cheltuielile naționale acele, acei bani care sunt cheltuiți pentru a proteja frontierele. În ceea ce privește Turcia, nu putem să ne bazăm doar pe Ankara ca să rezolve criza refugiaților din Siria și, în general, criza din uh, Siria. Trebuie să avem acest plan de acțiune pentru Turcia. Dar spun foarte bine că noi nu dăm un cec în alb guvernului turc. Nu există incompatibilitate între punerea în aplicare a planului de acțiune cu Turcia și uh, a face eforturi în continuare pe teren pentru ca drepturile omului, dreptul la informare, drepturile minorităților să fie respectate în Turcia. În sfârșit, așa cum a spus președintele Tusk, ne gândim la summitul de la Valeta. Foarte mult timp a existat un acord tacit între Europa și Africa. Europa Uh, um, finanța guvernele africane care frânau fluxurile migratorii. Însă această logică este de domeniul trecutului. Acum avem nevoie de un adevărat parteneriat politic, cultural, în plus de parteneriatul economic. Uniunea Europeană trebuie să uh, investească în perspectiva renașterii Africii, ceea ce înseamnă să investești în democrațiile africane, trebuie să-i ajute să-și consolideze instituțiile, să lupte împotriva corupției, să investească în educație și să redistribuie în mod echitabil roadele creșterii. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Toate statele membre au multe lucruri de făcut și noi toți, eurofilii, trebuie să uh, ne implicăm, trebuie să ne luăm angajamentul să facem mai mult, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru a rezolva această criză înainte să fie prea târziu. Și mă gândesc din nou la un poet italian și îmi cer scuze, spune domnul Pitela, pentru că fac și eu un citat naționalist, cum spunea Dante, aici se va vorbi despre noblețea noastră. Pitela, Mulțumesc. Domnul Cristoforu dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Bine. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că cele două milioane și jumătate de refugiați trebuie să rămână în Turcia, suntem de acord. Dar aș avea o întrebare pentru domnul Pitela. Sunteți uh, de acord că problema refugiaților este o problemă clară și că Turcia și toate statele trebuie să se arate sensibile la această chestiune și în niciun caz să nu uh, fie exploatată Uniunea Europeană pentru a se uh, exploata alte interese, așa cum încearcă Turcia să facă. Sunteți de acord că problema refugiaților este o problemă de valori uh, și că uh, în ceea ce privește aplicarea protocolului de la Ankara, Turcia are datoria să îl pună în aplicare fără să șantajeze Uniunea Europeană. E vorba de sensibilitate la o criză umanitară aici. Turcia are un comportament realmente ilegal. Grazie, colega. Dovrei dire che... Mulțumesc, stimate coleg. Trebuie să spun că aveți o intervenție pleonastică pentru că eu am spus foarte clar și cu fermitate că noi nu dăm un cec în alt guvernului din Turcia. Dorim să se pună în aplicare acest plan de acțiune, dar în același timp să continuăm să garantăm respectarea pe teren a drepturilor omului, a liber- libertății de informare și a drepturilor minorităților. Deci noi nu spunem că renunțăm să ne apărăm valorile sau a um, renunțăm la aplicarea protocolului de la Ankara. Noi vrem să ajutăm Turcia ca să nu se simtă singură în confruntarea cu criza siriană. Mulțumesc. De la ECR, domnul Kamal. Vă mulțumesc. Poate că criza migrației nu mai este uh, știrea numărul unu în ziua de astăzi, dar am uh, aș vrea să vă spun că e clar că această criză nu va dispărea prea repede. Dar uh, dacă dar să știți că nu putem face totul, așa că în loc să avem o abordare globală, haideți să fie clar ce trebuie să nu mai facem. Trebuie să nu mai transmitem semnalul că toată lumea e binevenită. Trebuie să nu uh, mai uh, împingem refugiații în brațele traficanților. Trebuie să nu mai facem oamenii să-și părăsească căminele. Trebuie să nu forțăm, să nu mai forțăm unele state să-și deschidă frontierele și altele să și le închidă și haideți să fie clar ce poate și ce trebuie să facă fiecare stat ca să ajute. Pentru că trebuie să fie clar, nu vorbim doar de o criză a migrației sau a refugiaților, ci uh, această criză este pe punctul de a deveni o criză geopolitică. În Siria se um, desfășoară un conflict tot mai grav și uh, Trebuie să fim atenți să nu scăpăm uh, din ochi Ucraina, unde situația se înrăutățește ca și în Balcani. Avem foaia de parcurs a Consiliului European și acum avem uh, planul în 17 puncte de la summitul de, de duminică. Dar toate aceste lucruri nu înlocuiesc acțiunea, deci pentru a rezolva această criză trebuie în primul rând să o stabilizăm. Trebuie să îi ajutăm pe refugiații autentici din tabere, cei identificați de Comisariatul ONU Trebuie să avem un sistem și chiar cu un astfel de sistem va trebui să preluăm uh, unii refugiați în țările noastre. Avem o obligație morală, dar unele state fac mai mult decât altele. Unele state se luptă să facă față, unele state donează sume imense, unele state plătesc mulți bani, iar alte state se fac că nu aud. Deci toate statele trebuie să înțeleagă dimensiunea acestei crize și să contribuie printr-o acțiune coordonată. Și când spun toate statele, nu mă refer doar la cele din UE, ci la toate statele în general. Deci, uh, recunosc și susțin contribuția Turciei, Iordaniei și a Libanului, dar trebuie să ne și întrebăm oare când statele arabe mai bogate și SUA vor uh, sări în schemă. Mai aproape de noi, statele care au frontieră cu UE și statele din Balcan trebuie ajutate. Frontierele trebuie consolidate, trebuie finanțate, procesele de procesare și returnare, dar trebuie să-i ajutăm pe refugiați la ei acasă, să îi ajutăm să se integreze în state terțe și să le cerem să folosească canalele existente de migrație și să nu încerce să se bage în fața altora. Trebuie să nu mai încurajăm oamenii să-și riște viețele viețile. Și bunicii noștri s-au confruntat cu această problemă și uh, după cele două războaie mondiale, generația noastră s-a bucurat de o perioadă de pace și de prosperitate mai lungă decât oricare perioadă din trecut. Haideți să nu pierdem acest lucru, dar să fim atenți la transferurile de putere între vest și est, să vedem uh, cum răspundem și la provocarea pusă de îmbătrânirea populației, și asta la, pe lângă alte crize. Trebuie să învățăm din istorie, trebuie să știm, să ne alegem aliații și să ne îndepărtăm de cei care vor să ne impună regulile lor. Bunicii noștri au avut o viziune pentru viitor. Copiii noștri se vor confrunta cu provocări noi și acum e momentul ca noi să facem ceva pentru copiii și nepoții noștri, să răspundem la provocările de astăzi sau uh, să ne regândim abordarea. Deci haideți să nu mai spunem refugiaților că au cu toții un viitor în Uniunea Europeană. Haideți să ne îndepărtăm de foi de parcurs și planuri de acțiune și să-i ajutăm pe cei care au nevoie. Hai să nu mai arătăm cu degetul pe nimeni, să nu mai stabilim cote și haideți să începem să acționăm de dragul refugiaților, al cetățenilor noștri și de dragul păcii și stabilității pe continent. Coleg. Stimați uh, colegi, stimate colege, suntem în mare întârziere. Vreau doar să vă atrag atenția asupra faptului că avem acum cam 30 de minute întârziere. La fiecare intervenție primesc cereri masive de cartonaș albastru. Vreau să vă atrag atenția asupra cartonașelor albastre. Acestea au rolul de a contribui la clarificare și, posibil, și oferă posibilitatea de a pune o întrebare intermediară unui vorbitor. Însă acum am văzut că se ridică cartonașul albastru chiar înainte ca oratorul să înceapă să vorbească. Nu are sens astfel, e doar o nilogeală de timp de vorbire. Domnule Coburn, voiați să-i puneți o întrebare Domnule Coburn, voiați să-i puneți o întrebare colegului Kamal. Nu e nicio surpriză. Am fi, cred că, prea puțin surprinși de <laughs> întrebarea dumneavoastră, dar vreau să întreb pe colegul Kamal dacă o acceptă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Kamal, singurul mod de a controla frontierele UE în, aș vrea să știu în legătură cu acest lucru. Când o să vă intre în cap dumneavoastră și domnului Cameron că nu putem controla frontierele decât dacă ieșim din UE? Cunoașteți altă metodă în afară de asta? <laughs> Mulțumesc! Well, Mr. Coburn, it's... Domnule Coburn, mă bucur să văd că ați fost atent la ce spunea domnul Schulz despre scopul acestor întrebări. Veți avea șansa să vă spuneți părerea la referendum când va veni vremea. Haideți să nu uităm că un guvern conservator a uh, organizat acest referendum și nu voi care stați și strigați de pe tușă. Mulțumesc mult! De la grupul liberal are acum cuvântul domnul Ferhofstadt. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că vom avea din ce în ce mai multe asemenea mici întreruperi britanice pe referendumul britanic Aplauze, aplauze în sală. Vă mulțumesc. Dragi colegi, în primul rând vreau să-i spun lui Manfred Weber că nu e un concurs, Manfred, aici. Criza refugiaților nu e un concurs între liberali, socialiști sau creștini-democrați. Nu suntem într-un concurs. Și oricum, noi mereu pierdem când concurăm cu voi, pentru că dacă voi îl aveți pe Orban de partea voastră, uh, cu cel care face pe durul și merge cu compasiunea, automat câștigați, pentru că întotdeauna aveți dreptate, dar realitatea este că nu suntem la concurență. Uh, la concurență sunt naționaliștii și populiștii care vor să facă abuz de criza refugiaților ca să critique Europa și să distrugă Uniunea Europeană. Și aici e adevăratul concurs. Nu ne batem noi între noi. Așa că, haideți să nu mai arătăm cu degetul pe nimeni, să nu mai facem acuzații pentru a arăta că guvernul cu tare și cu tare face nu știu ce. Problema în Europa sunt uh, guvernele. Așa ne-a arătat și Jean-Claude Juncker în 25 de minute. Și îi mulțumesc că ne-a oferit această prezentare detaliată. Ce a spus el a fost, uh, de fapt ne-a prezentat o listă lungă de decizii luate la nivel național neimplementate cu întârzieri de luni de zile. Când e vorba de relocare, iarăși nu s-a făcut nimic. Când e vorba de buget, nu s-au făcut suficiente lucruri. Când e vorba de trimiterea de funcționari la front, pentru protejarea frontierelor externe, iarăși nu s-a făcut nimic. Problema nu este aici între grupurile politice. Problema este că statele membre în continuare nu înțeleg că această problemă nu poate fi gestionată decât la nivel european. Aceasta este provocarea cu care ne confruntăm și facem front comun. N-are rost să ne luptăm unii cu alții, pentru că această bătălie nu le face bine decât celor de acolo, care sunt cu cartonașele albastru în aer. Ei vor să atace proiectul european. Este o criză existențială, o criză care poate fi depășită doar dacă ne bazăm pe ceea ce ne spune Comisia. Consiliul are impresia că trebuie să controleze frontierele dar asta nu înseamnă că trebuie să creăm o fortăreață în Europa. Asta înseamnă că împreună, în Grecia, în Bulgaria, trebuie să controlăm frontiera, trebuie să înregistrăm pe refugiații care vin aici, trebuie să oferim facilitățile necesare, în așa fel încât acești refugiați să trăiască în condiții bune și nu uh, în condițiile pe care le-am putut vedea în imaginile din săptămânile trecute. Acolo putem face diferența între cei care sunt econ- migranți economici și refugiați adevărați. Acolo putem să să reorganizăm, să organizăm returnările. Deci, uh, dacă am o rugăminte către domnul Tusk, este haideți să lucrăm împreună unii cu alții. Știu că nu este vina dumneavoastră personal, este vina Consiliului per total, pentru că ei au luat această decizie în decembrie cu privire la paza de coastă și de frontieră europeană. Pentru că nu există frontiera elenă, nu există frontiera bulgară. Acestea sunt și frontierele germane, și frontierele uh, Franței, și frontierele țărilor de jos. Sunt frontierele noastre comune, deci răspunderea noastră comună. Iar dumneavoastră trebuie să luați o decizie pe marginea acestui subiect. Pentru că ruta balcanică poate fi uh, este una care nu este în Balcani în sine. Și trebuie să vedem cum anume putem să facem ca paza de coastă să acționeze în uh, Grecia, de exemplu, să existe acolo o înregistrare, o gestionare și o mai bună relocare. Și, în al doilea rând, propunerea mea către dumneavoastră este să nu dați colegilor noastre o pauză de sărbători. Dacă nu pot să decidă acum ce se va întâmpla cu sistemul comun de azil de care avem nevoie. Avem nevoie de un sistem comun pentru migrație economică, o nevoie disperată, pentru că toată lumea știe că mulți oameni fac abuz de sistemul de azil în cele din urmă pentru a putea ajunge în Europa. Despre asta este vorba. În decembrie, deci în doar câteva săptămâni, e necesar să se ia o decizie. Nu dați nicio pauză de Crăciun nimănui. Țineți-i acolo, în uh, clădire, în clădirea aia de tip uh, Europa de Est, unde își are Consiliul la ora actuală sediul și luați aceste trei decizii cruciale. Și în ultimul rând, o ultimă rugăminte către dumneavoastră, domnule Tusk, luați decizia odată și pentru totdeauna pentru a da un mandat doamnei Mogherini ca să poată să vină cu inițiativele proprii la nivel european, la nivelul portofoliului său, pentru a discuta despre sursa acestei crize. Nimeni nu vorbește despre asta. E vorba de conflictul constant din Siria, conflict în fața căruia am închis ochii ani de zile. A sosit momentul ca Consiliul să oferă un mandat doamnei Mogherini pentru ca, într-adevăr, în numele Europei să se poată implica. Este rușinos și este strigător la cer că în Viena, doamna Mogherini, ați fost în Viena în urmă cu câteva zile. Deci în Viena, în inima Europei, e o reuniune despre Siria și cine este acolo? Uh, SUA, Rusia, Arabia Saudită și Turcia, fără niciun stat european. Este strigător la cer. Așa a fost și în 1850, tot în Viena, dar eram la masa negocierilor atunci, însă acum, în secolul acesta, e aceeași conferință, tot în Europa, dar fără prezența noastră la masa negocierilor. Ca și cu summitul din Azore despre Irak, organizat de Barroso, fără nicio prezență a țărilor europene. Bine, n-a fost în mijlocul Europei, atunci în inima Europei, undeva la marginea Europei, dar același lucru a fost valabil. Deci vă rog frumos, acordați un mandat doamnei Mogherini și doamnă Mogherini, pe dumneavoastră vă rog să uh, îmbrățișați acel uh, potențial mandat în așa fel încât să fiți prezentă și să uh, ne reprezentați pe noi într-o viziune europeană. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Verhofstadt. Domnul Edovici are o uh, întrebare către dumneavoastră în mod absolut surprinzător. Ja. Domnule Edovici, vă rog. Da, e o întrebare, veți vedea, pentru a cere clarificări domnului Verhofstadt. Spuneați că noi, uh, cei cu cartonașul albastru, suntem groaznici pentru că vrem să stimulăm această dezbatere. Ați spus, uh, pentru, ați spus uh, împotriva căror lucruri suntem noi. Dumneavoastră a spus mai multă migrație, mai multă Europa, mai multe state. Dar, domnule, adevărul este că noi nu suntem împotriva tuturor lucrurilor. Însă noi, cei de aici, care vrem să stimulăm această dezbatere, suntem pentru dezbatere, pro-democrație, pro-libertate Însă nu suntem împotriva celor lucruri europene pe care uh, vreți să le impuneți dumneavoastră. De aceea dezbatele și cartonașele albastre sunt atât de importante, însă dumneavoastră nu le apreciați. N-am nimic împotriva cartonașelor albastre. Sunt albastre. Este culoarea grupului meu, al, tocmai albastru. De asemenea, n-am nimic uh, împotriva cartonașelor albastre pentru că ele sunt cartonașul Uniunii Europene. De fiecare dată când fluturați uh, cu el în aer, uh, practic îmi dați apă la moară. Deci n-aveți decât să continuați. Vă mulțumesc. Numele Stângii Unite are cuvântul domnul Iglesias. Mulțumesc, domnule președinte. Prima oară când am luat cuvântul în această sală era în urmă cu 15 luni și era o mare onoare pentru mine atunci când am fost uh, contracandidatul dumneavoastră la președinția Parlamentului. Noi ne-am dorit o Europa diferită, o Europa care este mai Mm, primitoare cu cei vulnerabili și mai severă cu cei mai puternici. Dar, din păcate, de 15 luni încoace nu s-a întâmplat nimic. Eu atunci mă adresam uh, spaniolilor care au luptat împotriva fascismului pentru integrarea țărilor în Europa, care și-au dorit să-și aducă contribuția la Europa democratică, socială și care respectă drepturile omului. Iar acum, când trebuie să ascult uh, strigăte xenofobe, îmi aduc aminte că în propria mea țară, cei care uh, insultau și terorizau uh, erau uh, convinși că într-o bună zi vor avea câștig de cauză. N-au reușit, dar pe mine mă deranjează și discursurile ipocrite a stângii și a dreptei, care aici plâng cu lacrimi de crocodil și de fapt nu sunt decât discursuri ipocrite. Trebuie să învățați să respectați democrația. Uneori cetățenii votează diferit. Trebuie să acceptați acest lucru și ei reprezintă aceleași valori ca și cele pe care le apărați dumneavoastră. Domnule Verhofstadt, dumneavoastră reprezentați Europa liberală, dar mi se pare incredibil că după 15 luni încă nu sunt în stare să vă pronunț bine numele și îmi cer scuze, dar eu spuneam că nu este o problemă nici a liberalilor, nici a PPE-ului, dar de fapt fiecare are o parte din vină. Să zicem că există un consens asupra anumitor um, idei, dar eu cred că dumneavoastră sunteți vinovați pentru că sunteți cei care ați adus Europa în această stare. Avem atât de mulți săraci în Europa și mii de alții care bat la porțile noastre. Ar trebui să ne gândim la aceste familii cărora nu putem decât să le spunem nu. Europenii nu au uitat ce însemna războiul, nu au uitat ce înseamnă să, fii, uh, să ție frică pentru propria viață, să trăiești în sărăcie, ce înseamnă umilința. Nu putem să-i tratăm pe acești oameni ca și cum am uitat ce înseamnă războiul și consecințele sale. Nu putem să-i umilim. E foarte frumos să vorbești despre prosperitate, domnule Weber, dar uh, cum poți să faci acest lucru cât timp uh, faci reduceri bugetare, reduci din drepturile sociale și uh, ataci în continuu suveranitatea statelor membre? Da, spuneți că combateți frauda fiscală, domnule Juncker. Dumneavoastră, când ați fost uh, uh, prim-ministru și apoi și ministru ați con- negociat contracte secrete cu companiile multinaționale care plătesc maxim 1% impozite, de când cetățenii obișnuiți plătesc mult mai mult. Domnule Iuncă, dumneavoastră ați ajuns în poziția pe care o dețineți pentru că dumneavoastră și alții ca dumneavoastră, Pitela și alții, au uh, um, s-au înțeles ca să continue toate aceste coaliții și înțelegeri între prieteni. Eu cred că decât să citați din Dante, domnule Epitela, ar trebui mai bine să vă apropiați de poporul european și să nu mai faceți parte din această coaliție cu, cu popularii. Eu nu îmi doresc ca oameni ca dumneavoastră să ajungă să guverneze în Spania sau să guverneze în continuare Spania. Eu v-aș spune că trebuie să schimbăm politica. Nu putem să rezolvăm criza refugiaților uh, trimițând uh, poliția. Avem nevoie de politici responsabile. Nu vă mai jucați cu aceste popoare din zona Mării Mediterane. Lucrați pentru pace mai degrabă decât să alimentați războaie în zonă. Știți foarte bine din ce cauză oamenii fug de acolo. Nu mai atacați demnitatea Europei, domnule Juncker. Das war, das war. Are acum cuvântul doamna Harms de la grupul verzilor. Stimate doamne, stimați domnule. Domnule Weber, dacă realmente vreți să contribuiți la o soluție constructivă într-o situație gravă, mai vorbiți cu domnul Zehofer și spuneți că ar putea să nu mai trâmbițeze într-una declarații și mai bine să vorbească la telefon cu doamna Merkel și cu domnul Feynman. Cred că ar fi mult mai util pentru noi toți. Și înainte de toate, aș vrea să încerc să uh, fac puțină ordine în această dezbatere. Eu nu cred că uh, vorbim în primul rând despre o uh, criză profundă a Uniunii Europene. Criză și război. Acestea sunt niște lucruri care se petrec în afara Uniunii Europene și multe alte popoare au mult mai multe probleme decât are Uniunea Europeană și decât a avut până acum. Dacă noi încercăm într-una să vorbim în primul rând despre noi și dificultățile noastre, atunci nu o să fim capabili să ne aducem contribuția la stabilizarea situației în Siria și în împrejurimi sau în Africa subsahariană sau în Marea Mediterană. Pentru mine, între timp, a devenit înspăimântător cât de nombrilistă este această discuție. După părerea mea, acest, această mare presiune a problemelor pe care le simțim și despre care vorbim uh, este, de fapt, rezultatul faptului că privim politica refugiaților și a migranților dintr-o perspectivă greșită, orientată spre noi și purtăm această politică așa de mulți ani. Uniunea Europeană și-a creat o situație comodă prin uh, regulamentul de la Dublin, prin limitarea problemei la statele frontaliere. Cumva am îndreptat această politică în direcția greșită și atunci când navea a început să se scufunde în Marea Mediterană, am rămas într-o stare de perfectă nepăsare față de aceste probleme din Marea Mediterană. Este pur și simplu un mod de... Um, este, a fost o distanțare de această problemă, este momentul să ieșim din această atitudine și trebuie ca Uniunea Europeană să uh, nu mai fie atât de ponegrită în uh, aceste discuții. Domnule Juncker, ați luat decizia de a face mai mult pentru, o situație, pentru a ameliora situația refugiaților din Turcia și din alte state vecine cu Siria. Dar ce mi se pare mie greșit și este o eroare veche, este faptul că pentru a face ceva bun, se intră în contact din nou cu un om care face exact ce nu trebuie în țara lui. Și mă refer la președintele Erdogan. În timp ce noi dezbatem aici, un mare grup de presă din Turcia este asediat, ocupat de poliție și uh, se impune acolo administrația celor de la AKP. Deci uh, trebuie să ne gândim mai bine la cum continuăm relația cu Turcia a avut loc acest summit al Balcanilor la sfârșitul săptămânii trecute și mi se pare că s-a făcut un progres la față de situația de până acum. Ruta Balcanilor este o, situație, este o rută unde se petrece o catastrofă umanitară și acum Uniunea Europeană și-a asumat răspunderea uh, de a se ocupa mai bine de persoanele care vin la noi, care se refugiază la noi și care se refugiază la noi pentru că statele lor sunt distruse și pentru că Uniunea Europeană este un spațiu în care funcționăm încercând să obținem tot ce e mai bine pentru cetățenii noștri. Cred că um, agravarea situației trebuie să ne facă să ne gândim la schimbări profunde, la reforme. Ce va lua locul regulamentului de la Dublin? Ce fel de politică de migrație și de refugiați va avea, va avea Uniunea Europeană de acum înainte? Și cum ne vom face ordine la frontiere? Și cum le vom ordona ca să nu fie nevoie de uh, îndepărtarea persoanelor, de uh, militarizare, de uh, un Frontex care nu face ce trebuie. Cum ne vom asigura că avem o nouă deschidere care să fie adecvată pentru, a, um, pentru această nouă politică europeană a frontierelor? Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă Harms. De la grupul EFDD are acum cuvântul domnul Farage. Domnule președinte, această criză a migrației, migranților începe să copleșească Uniunea Europeană pentru că, da, este o criză existențială și poate că ar trebui să ne întrebăm care este natura adevărată acestui proiect, pentru că am auzit multe astăzi despre drepturi. Dar ce se întâmplă cu drepturile democratice? Pentru că eu cred că asistăm la o, um, crearea unei Europe din ce în ce mai autoritare care uh, zdrobește drepturile democratice. Uh, și, practic, de fiecare dată când apare o criză, este uh, o pierdere pentru democrațiile naționale. Am văzut-o în 2011, când premierul italian Berlusconi a fost înlăturat pentru că era eurosceptic și a fost uh, înlocuit cu un prim-ministru marionetă. La fel s-a întâmplat în 2011 și în Grecia. Domnul Papandreou a amenințat cu un referendum în ceea ce privește apartenența la UE, a fost o lovitură de stat față de acesta și a fost înlocuit și el cu o marionetă. Avem criza migranților și am văzut cum patru state cel mai, cel mai puternic stat din Ungaria, care au spus că nu vor să fie, facă parte din cotele pentru migranți. Au fost și ele zdrobite prin tot felul de șmecherii europene, în așa fel încât să accepte exact lucrurile care le-au spus inițial nu. Nu uit când uh, domnul Tsipras a fost acolo uh, și a câștig, după ce a câștigat alegerile generale, a venit aici doar pentru a i se spune că e inacceptabil ce a făcut și că trebuie să renunțe. Săptămâna aceasta am atins un nou nivel de jos cu Portugalia. Mass media a trecut cu vederea acest fapt și pentru cei care nu știu vreau să vă spun că în urma alegerilor generale cu o majoritate de stânga și un plan socialist pentru Portugalia, totuși președintele Portugaliei, domnul Silva, refuză Uh, mandatul pentru că se spune că sunt reprezentate forțe antieuropene și permite conservatorilor uh, din minoritate să uh, rămână la putere. Iată implementarea din era modernă în ceea ce privește doctrina lui Brejnev. Exact așa s-a întâmplat cu statele care erau parte a URSS în trecut. Uh, deci, în ceea ce privește Grecia și Portugalia, vedem că un stat are drepturi democratice doar dacă este în favoarea proiectului european. Dacă nu, aceste drepturi sunt pur și simplu înlăturate. Și poate că n-ar trebui să ne surprindă asta. Domnul Juncker ne-a mai spus nu avem cum să avem o opțiune democratică împotriva tratatelor europene. Și ministrul de finanțe, domnul Schäuble din Germania, ne-a spus că alegerile nu schimbă nimic sunt reguli care trebuie respectate. Pentru oricine, uh, pentru toți cei care cred în democrație, uh, până la urmă Portugalia ar trebui să fie uh, picătura care umple paharul. Un stat ar trebui să se poată proteja altminteri drepturile individuale ale cetățenilor și ale națiunilor sunt distruse. Statul meu, țara mea, întotdeauna a crezut în democrația parlamentară de două ori în secolul trecut a riscat totul pentru a lupta pentru democrația parlamentară, nu doar pentru Regatul Unit, ci pentru, și pentru restul Europei totodată. Iar eu cred că, pentru toți cei care credem în democrație, aceasta trebuie reimplementată. Or, în acest sens, avem o oportunitate de aur cu referendumul din Regatul Unit. Mulțumesc! Lauristin, bitte uh, Domnule Farage, Dumneavoastră ați uh, comparat situația din Portugalia cu situația din fostul URSS. Eu știu că dumneavoastră nu aveți experiență directă a vieții în URSS. Eu da. Puteți să-mi dați un exemplu concret în ce măsură Brejnev sau un alt președinte al URSS a Uh, fost confruntat cu rezultatele unor alegeri democratice în vreuna dintre țările care făceau parte din URSS. Uh, well, actually, I have to say... E bine, nu N-am fost uh, acolo la vremea Revoluției din Ungaria. Uh, știu că s-a întâmplat și în Cehoslovacia în 1968, dar iată ce spune doctrina Brejnev, pentru că cred că știți dumneavoastră. Când există forțe ostile socialismului care încearcă să contracareze dezvoltarea uh, statului socialist uh, și vrea să orteze înspre capitalism, nu e o problemă pentru statul în sine, ci e o problemă comună și o îngrijorare pentru toate statele socialiste. Deci cred că ceea ce trebuie să faceți este să tăiați pur și simplu socialismul socialismul și să puneți Uniunea Europeană și se potrivește exact ca o mănușă. Dau acum cuvântul în numele ENF domnului de Graaf. Domnule președinte, Doamna Merkel, Merkel, cancelarul uh, uh, Imperiului din Uniunea Europeană, a mers la sultanul Imperiului Otoman ca să încheie un acord între cele două imperii și ca să limiteze fluxul de migranți. Este un adevărat eșec. Germania hotărăște pentru tot restul Europei și acum vom fi din nou confruntați cu Imperiul Otoman. Otoman. Frontierele nu sunt etanșe. Uh, dacă am fi restabilit frontierele interne, ar fi fost mult mai bine, ne-am fi dat seama că n-ar fi trebuit niciodată să renunțăm la ele. Uniunea Europeană o să închide ochii față de ce se întâmplă în Ankara. Endogan își bombardează propria populație, colaborează cu islamiștii din Siria, libertatea de exprimare nu există și toți cei care se opun sistemului lui Erdogan sunt eliminați uh, uh, și nimeni nu spune nimic. Știm foarte bine ce s-a întâmplat atunci când Turcia uh, domina Balcanii cu uh, populațiile creștine mai ales. Peste tot unde uh, islamul se impune, copiii sunt uh, violați, femeia devine un cetățean de categoria a doua și ceilalți uh, credincioși, din, de, cei care au alte credințe, sunt uh, uh, asasinați sau umiliți. Uh, nu mai putem spune că doamna era pe valorile umaniste sau creștine. De fapt, acum va deveni complicea uh, infracțiunilor care sunt comise în centrele în care sunt primiți refugiații. Iar toate aceste încălcări a drepturilor minorităților și mai ales a creștinilor se vor petrece pe scară largă și se întâmplă în orice oraș, în orice orășel sau sătuc. Așa funcționează islamul și de aceea Turcia nu trebuie să devină membra UE. De la neafiliați, doamna Dodds. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat dezbaterea din această dimineață și sper că ce am auzit aici este o abordare mai realistă a problemelor cu care se confruntă națiunile europene răspunzând la fluxul de refugiați și migranți care se îndreaptă către Europa la ora actuală. Înțeleg că mulți dintre cei care vin fug de persecuții, dar mă tem că reacția inițială a unor state europene ar, uh, put, ar putea să fie împins oameni și mai vulnerabili uh, către exploatarea de uh, criminali și traficanți. Domnule Tusk, ați vorbit de securizarea frontierelor și ați conchis că sunt posibile acorduri cu state terțe, dar că niciun stat terț nu ne poate înlocui în ceea ce privește protecția frontierelor noastre externe. Domnule președinte Juncker, ați arătat că trebuie să încetinim fluxul necontrolat de persoane și aceasta este o abordare mai realistă și binevenită. Sigur că acesta este doar uh, un răspuns parțial. E nevoie de o abordare duală de stabilitate în regiune și de promovarea unor politici de creștere economică. Dar mă perturbă tonul anumitor uh, comentarii făcute de liderii politici din această dimineață. Și, domnule uh, Weber, ați avut o ieșire excesivă față de cei din circumscripția mea din Regatul Unit. Noi nu suntem o nație de extremiști, noi suntem un popor uh, plin de compasiune care a cerut guvernului nostru să ajute refugiații uh, crizei din Siria. Suntem cel de-al doilea donator uh, la nivel bilateral pentru uh, refugiații din Siria și suntem un unul din puținele state care lucrează la atingerea obiectivelor mileniului. În cele din urmă este rușinos că președintele Consiliului și președintele Comisiei în această dimineață Deși au spus multe despre rolul statelor europene și de nevoia de a se primi tot mai multă finanțare de la aceste state, au ignorat potențiala contribuție a statelor din Golf la rezolvarea acestei situații foarte dificile. E momentul acum să ne asigurăm că acele state să uh, iasă în față și să-și asume responsabilitatea morală de a trata această criză odată cu noi toți. Das Wort. Mulțumesc. Are acum cuvântul de la PP, domnul Roil. Jetzt ist an. Also... Acum e pornit microfonul. microfonul. Încă o dată. Domnule președinte, dragi colegi, este o problemă uriașă. Trebuie păi să vedem cum gestionăm valul de refugiați, nu încape problema. Dar mă deranjează că de dimineața până seara aud cum uh, suntem într-o situație dificilă, complicată, alții încearcă să uh, îi găsească pe cei vinovați, apoi încercăm să facem o incursiune în trecut, să vedem unde am greșit, apoi Consiliul se întrunește și în baza propunerii Comisiei vine cu măsuri uh, concrete și nu se întâmplă nimic oamenii se enervează din uh, acest motiv. Noi, politicieni, avem sarcină nu să dezbatem problema, ci să o rezolvăm. Trebuie să ne certăm unii cu alții, ci trebuie să găsim o soluție. Eu sunt convins că uh, oamenii vor avea altă abordare față de refugiați dacă vor vedea că s-a abordat o politică ce dă rezultate și apoi rămâne de făcut ceea ce este normal, ceea ce am decis pentru că trebuie să trecem în etapa implementării. Este o problemă uh, Uh, pe care o are politica europeană nu doar în acest uh, domeniu. Dacă am respecta deciziile luate, în anumite foruri, nu am mai avea aceste probleme. N-ar trebui să ne enervăm din nou și din nou. Și de aceea sunt extrem de recunoscător pentru faptul că Comisia a organizat acel eveniment de duminică și că a spus foarte concret, a sosit momentul să ne punem la masa negocierilor, să vedem uh, cum sunt afectați cei care sunt afectați uh, și cum găsim o soluție. Sigur că n-a participat toată lumea. Sigur că n-a fost o reuniune care să satisfacă toate criteriile. Dar cel puțin s-a discutat pentru prima dată în termeni concreți cu soluții concrete pentru a-i ajuta pe oameni și pentru a găsi o uh, soluție generală. Așteptarea mea este foarte simplă, că la nivel interinstituțional, iar Consiliul are partea cea mai importantă, să se facă ceea ce s-a promis, să plătim sumele necesare, să oferim Comisiei posibilitatea de a acționa și nu în ultimul rând să facem tot posibilul pentru ca Frontex să devină funcțional să aibă echipamentul necesar. Dacă statele membre nu se descurcă singure, atunci să utilizăm instrumentul pe care îl avem la dispoziție. Mulțumesc foarte mult pentru acest prim pas și să nu uităm că fiind doar un prim pas, urmează și al doilea și al treilea în direcția cea bună. Mulțumesc! Dragi colegi, vreau să vă spun înainte să i dau cuvântul colegei Fayon before I give you the floor. Um, vreau să fac un apel la dumneavoastră să încercați să rămâneți în timpul pe care îl aveți alocat. Suntem deja foarte mult întârziați. Va veni votul și în momentul respectiv oaspeții noștri, atât domnul Tusk cât și domnul uh, uh, uh Juncker, vor avea de vorbit și ă, de asemenea votul este complicat iar la ora trei vom avea în continuare o altă dezbatere de aceea fac acest apel la dumneavoastră să fiți cât mai mult în timpul limitele de timp ale dumneavoastră și acum am să o rog pe doamna Tania Fajon să ia cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am vizitat centrele de primire a refugiaților și am văzut cum arătau miile de oameni care ajungeau a, a, acolo. Erau atât de obosiți, erau atât de uh, uh, aproape morți de frig, de foame și de sete. Uh, Croația trebuie să respecte și ea drepturile omului. Croația, acum confruntată cu acești refugiați, a făcut apel, a cerut mai mulți bani, mai multe corturi și așa mai departe. De fiecare dată când vorbesc cu oamenii din circumscripția mea din Slovenia, ei spun că uh, noi singuri uh, ne dăm cu stângul în dreptul și, de fapt, valorile europene nu mai sunt credibile când vedem cum se acționează la cel mai înalt nivel în Slovenia uh, vom fi obligați să uh, um, facem față unui flux enorm de refugiați, știind că uh, suntem o țară atât de mică față de Germania și avem, ar trebui să primim la fel de mulți refugiați, poate că toată populația Sloveniei. Domnul Legutco, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Cifrele contează, dar uh, mă tem că cifrele nu uh, sunt uh, echilibrate. S-a spus că anul acesta 700.000 de migranți vor veni în Europa. Dar ni s-a spus de asemenea că 800.000 de persoane au venit în Germania și că de fie, în fie zi de zi 5.000 de persoane trec uh, granița în Austria. Și, de asemenea, avem statele din Balcan, statele din zona mediteraneană și nu trebuie să fii prea tare la matematică ca să vezi că prima cifră de 700.000 nu e corectă, că ar trebui să fie, de fapt, mai mare. Doamna cancelar Merkel a spus în această aulă că în următorii ani cam 60 de milioane de persoane își vor părăsi casele din zonele cu probleme, căutând un viitor mai bun în altă parte. Iar președintele Tusk a spus că ce se întâmplă acum poate fi comparat cu marea migrație a, a oamenilor din epoca preistorică. Dacă măcar o treime din cele 60 de milioane de persoane vor veni în Europa în următorii ani, vom avea o nouă, un nou stat de dimensiuni medii pe teritoriul nostru. Deci ce concluzii putem trage de aici? În primul rând, evitând problema cifrelor, cred că politicienii ascund gravitatea problemei. În al doilea rând, instrumentele propuse de Uniunea Europeană nu sunt adecvate. Și în al treilea rând, am uh, un sentiment că aceste instrumente sunt folosite mai mult ca să se afirme puterea UE asupra statelor naționale decât să se uh, răspundă la ceea ce este probabil cea mai mare provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană de când s-a terminat al doilea război mondial. Și deci această strategie a dat uh, greș, dar trebuie să ne gândim mai bine la viitor. Mulțumesc. Domnul uh,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 Domnule președinte, mai întâi vreau să-l felicit pe președintele Comisiei. Vreau să vă felicit pentru inițiativa pe care ați avut-o cu această măsură pe care ați reușit să o aveți adoptată. Cei care, ca și dumneavoastră, au văzut aceste imagini a bărbaților, femeilor și copilor care au trebuit să noate într-un râu uh, uh, rece ca gheața, știu foarte bine care este urgența umanitară. Dar acum câteva gânduri. Frontiera externă este o frontieră comună. Ați amintit foarte bine acest lucru. Și atunci când vorbim despre o frontieră comună, Asta înseamnă că și gestionarea trebuie să fie în comun. Să nu aud că mi se spune că Frontex cu statutul său actual este instrumentul adecvat pentru a se ocupa de paza frontierei. Frontex nu este de fapt decât un cerșetor la ora actuală. Un cerșetor care cere statelor membre uh, experți, uh, uh, pază de coastă și mijloace suplimentare. Nu este un organizator. Nu trebuie să ne mai prefacem. Dacă frontiera comună trebuie să fie gestionată în comun, atunci statutul agenției Frontex trebuie neapărat să fie revizuit. Trebuie să avem un adevărat corp de pază de coastă european, proceduri europene comune și o autoritate comună. Ați amintit de asemenea că era nevoie să cooperăm cu țările de tranzit și mai ales cu Turcia. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă să negociez cu Erdogan, care cu pretextul că luptă împotriva terorismului, de fapt își bombardează proprii cetățeni, ceea ce uh, aranjează treburile statului islamic, deci a negocia cu Erdogan, care nu face nimic uh, uh pentru a schimba situația din Bodrum, este un pariu foarte riscant, domnule președinte. Dacă vreți să negociați cu Turcia, atunci Europa nu trebuie să aibă decât o, să dea o contraparte conjuncturală și structurală. Doamna Albiol Guzman, un minut. Gracias. La... Mulțumesc foarte mult. Poliția slovenă a utilizat gaze lacrimogene împotriva refugiaților. Asta face un guvern uh, liberal din Slovenia. Iar în Ungaria avem un partid la putere care face parte din familia PP-ului și care folosește câini și arme la frontieră. Pe 17 octombrie, poliția din Bulgaria a împușcat și ucis un uh, cetățean pakistanez la frontiera sa. Eu cred că ceea ce într-adevăr definește felul în care Uniunea Europeană îi tratează pe refugiați este atitudinea guvernului ceh care pune o ștampilă pe uh, mâna refugiaților ca și când i-ar trimite în, tabere de, în lagăre de concentrare. Uniunea Europeană ar trebui să respecte drepturile omului, dar ceea ce vedem noi aici este un, uh, o nerespectare flagrantă a demnității și drepturilor omului. Ar trebui să facem tot posibilul pentru ca diferitele grupuri politice de aici să renunțe, să se dezică de partidele care nu respectă drepturile omului. Deci, domnule Pitela, domnule Weber, faceți ceva în acest sens pentru că partidele dumneavoastră subminează solidaritatea. Gracias. excuse me avem un blue card acceptați un blue card? Vă rog. Domnul domnule președinte. Trebuie să reacționez la această intervenție pentru că s-a vorbit despre țara mea, despre Slovenia și am o întrebare. Cum ați reacționat dumneavoastră dacă ar rezulta o situație de conflict între migranți? Pentru că a trebuit să gestionăm asta ca să nu se ajungă la ceva mai rău, iar poliția slovenă a intervenit responsabil. Eu cred că actuar de manera responsabilă este respectarea. Eu cred că dacă vrem să fim responsabili, atunci trebuie să respectăm drepturile omului. N-ar trebui să folosim gaze lacrimogene față de acești oameni care fug de război. Nu, este, nu așa se respectă drepturile omului. Doamna Keller, un minut. Uh, Mulțumesc. De obicei nu sunt chiar atât de dezamăgită, de, de exemplu de concluziile de duminică. Uh, Uh, nu am fost așa de dezamăgită ca de obicei, pentru că cel puțin uh, președinții de state și-au dat seama că avem o criză umanitară. Refugiații au nevoie de apă, de adăpost, de alimente, cum ați spus, domnule Juncker. Și iată că de data aceasta s-a și scris în concluzii. Deci haideți să sperăm că se și vor oferi toate aceste lucruri. Mă bucur de asemenea că Convenția de la Geneva și respectarea legislației europene au fost puse în evidență. Nu știu cum veți împăca acest lucru cu retrimiterile în Afganistan, pentru că refugiații afgani sunt recunoscuți ca refugiați în Uniunea Europeană aproape că uh, ajung la pra pragul de 75% ca să fie eligibil pentru relocalizare. E cu siguranță nu, uh, cu siguranță nu este o țară sigură Afganistanul. Uh, Duminică însă nu s-au tratat problemele cruciale ale unui nou sistem de redistribuire, corect pentru state și pentru refugiați și de asemenea accesul legal. Acestea sunt chestiunile care trebuie rezolvate și nu o fortăreață Europa. Domnul uh, Paxas, un minut. Pone pirminică, colegos, tris pastebėjimai. Mulțumesc, dragi colegi. Domnule președinte, trei observații după summitul acesta. În sfârșit am recunoscut că Europa nu și-a protejat frontierele externe. Uh, s-a decis, decis implementarea de măsuri și în acest uh, sens sunt uh, uh, impresionat. De asemenea, există 10 miliarde de euro puse la dispoziție uh, gustului de speția statelor asiatice și africane, cu speranța că astfel fluxurile de migra- migrație să fie stopate. Dar e o atitudine naivă. Și în al treilea rând, dragi colegi, avem nevoie de o nouă politică a migra- migrației pentru că Europa uh, își deschide frontierele doar pentru refugiații din zonele afectate de război. Și deciziile acestea trebuie să să aibă în vedere și uh, distribuirea de refugiați în mai multe state membre. Dar acest lucru trebuie să fie acceptat uh, de guverne. N-ar trebui să ne facem iluzii. Situația este grea. Domnule președinte, în timp ce au loc tot mai multe summituri în Europa, fluxurile migratorii se amplifică. În Franța, Uh, primarul UMP de la Calais, după ce a spus că clandestinii erau o bogăție culturală excepțională, acum este uh, obligat să ceară anumitor locuitori să uh, se mute pentru că sunt confruntați cu niște migranți agresivi și violenți. Iată ce se întâmplă. Uniunea Europeană este responsabilă de această situație, la fel și guvernele servile care refuză să se ocupe din nou de paza propriilor lor frontiere. Summitul de la Valeta nu va schimba absolut nimic, deoarece insistă pe promovarea căilor legale de imigrare și uh, consolidarea protecției migranților. Um, aceste propuneri irresponsabile trebuie să fie, de fapt, contrazise. Eu cer să se uh, întărească controlele la frontierele naționale astfel încât migranții să fie în centre de retenție și să fie expulsați imediat. Mulțumim. Iată un mesaj clar care este destinat migranților care nu se merg nici la noi. un minut. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o decizie luată de Consiliul European pe 15 octombrie care a avut drept consecință panica în care au intrat liderii europeni după numărul mare de migranți ilegali și, de asemenea, incapacitatea liderilor de a rezolva această criză nu au reușit decât să pună în evidență rolul Turciei, care este, de fapt, responsabil în mare parte de această problemă și de agravarea ei. Decât să cerem Turciei, care nici nu îndeplinește criteriile de la Copenhaga, dar este candidat uh, la uh, aderarea la UE, deci decât să forțăm Turcia să-și îndeplinească obligațiile și să nu mai trimită milioane de refugiați în Grecia, doamna Merkel îi oferă, oferă Turciei 3 miliarde de euro. Iar asta cu toate că domnul Erdogan a cerut chiar de două ori mai mult. Uniunea Europeană a făcut presiuni asupra Greciei și... Zgadzam się w pełni z diagnozą, którą powiedział pan przewodniczący Tusk. Mulțumesc, sunt perfect de acord cu uh, Uh, ceea ce a spus domnul Tusk cu diagnosticul dat, și anume că această provocare nu transformă doar Uniunea Europeană și relațiile din Uniunea Europeană, ci uh, e o provocare care are efecte asupra sistemului politic în fiecare stat în parte. Migranții care vin înspre noi, 700 de mii, ați spus dumneavoastră, înseamnă o criză uh, umanitară de asemenea. E vorba de statele în care uh, se duc acești migranți care se confruntă cu asemenea criză. E bine că Uniunea Europeană a fost de acord să intervină în special acolo unde se regăsesc cauzele uh, acestui, uh, acestei situații în Orientul Mijlociu și în Africa. Asta s-a decis uh, la acest summit și este foarte bine. Salut de asemenea faptul că am recunoscut cu toții că protecția frontierelor trebuie să fie prioritatea numărul unu, pentru că cei care sunt deja în Uniunea Europeană nu pot fi ajutați cum trebuie dacă uh, noi avem uh, o frontieră cu atâtea lacune. Asta duce la, un alt, la valuri noi de refugiați și la noi crize umanitare. Și în continuare vor fi produși, în ghilimele fiind spus, refugiați. De aceea trebuie să primi mai mult sprijin față de ceea ce am uh, decis uh, deja, în așa fel încât să rezolvăm problema acolo unde ea a luat naștere. Să vedem ce se întâmplă și cu Turcia, pentru că acolo uh, există peste 2,5 milioane de refugiați și fără ajutor financiar nu văd cum Turcia se va putea descurca și cum va face față presiunii acestui val de migranți. Trebuie să acționăm cât se poate de rapid. La fel și în Libia există acum semnale Uh, cum că lucrurile merg bine, uh, trebuie să facem front comun și să implicăm și ONU, trebuie să facem tot posibilul ca să rezolvăm criza umanitară. Blue card din partea Avem? Do we have a... Yes. Okay, please. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte Dragi colegi, stimate coleg, a evitat uh, cifrele și statistice concrete, dar eu am o întrebare foarte concretă. Uh, aveți uh, niște date, niște indicatori cu privire la numărul refugiaților? Câți sunt eligibili într-adevăr pentru azil și câți dintre ei trebuie relocați și returnați? Szanowny kolego, ja nie mówiłem o tym. Mulțumesc. Stimate coleg, nu m-am referit la fiecare grup în parte, n-am spus câți refugiați politici sunt, câți migranți economici sunt. Uh, acestea uh, sunt lucruri care mai trebuie analizate, dar dacă, vrem un, dacă am avea un sistem funcțional de înregistrare, atunci am avea astăzi aceste statistici. Astăzi ne este clar că e vorba de peste 700 de mii până în prezent. Dar e uh, o provocare care, într-adevăr, trebuie uh, depășită. Însă, s-a spus și e foarte corect că există acum experți Um, care ne pot ajuta în acest sens ca să facem o analiză exhaustivă. Domnul Fleckenstein, un minut. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, nu vreau să contribui și eu la laudele de până acum. Cred că ce, am, ce avem ca succese ajunge, ca să spun așa, dar vreau să îl susțin explicit pe domnul președinte al Comisiei și pe domnul Timmermans pentru negocierile cu Turcia. Meritați acest lucru pentru, Turcia merită acest lucru pentru că se ocupă de mult timp de refugiații din Siria și, în al doilea rând, ne oferă ajutorul de care avem nevoie ca să creăm structuri și ca să le consolidăm și ca să fim mai corecți cu oamenii, uh, atât cu refugiații cât și cu cei care îi primesc pe refugiați. Dar sigur că nu trebuie să ne aruncăm uh, peste bord valorile și convingerile. Uh, nu trebuie să se întâmple asta la negocieri, dar trebuie să fie clar că doar cu morală nu o să rezolvăm problema. În al doilea rând, trebuie să încercăm să facem tot ce putem împreună cu Rusia și cu SUA pentru a uh, implica Iranul și Arabia Saudită la soluționarea problemei războiului din Siria. Asta nu se va face fără ei. Mim. Domnul Marias, un minut. Mulțumesc. Săptămâna trecută, în pofida condițiilor de vreme proastă, insulele din Marea Egee au fost uh, luate cu asalt de numărul mare de refugiați care au venit să se adauge celor și așa foarte numeroși care au sosit de la începutul anului. Recent, Consiliul European a hotărât să uh, realoce uh, uh, cote de refugiați pe tot teritoriul Uniunii Europene în funcție de numărul de locuitori și de PIB-ul fiecărui stat membru. Potrivit acestor calcule, Grecia n-ar fi trebuit să primească decât 11.000 de refugiați și cu, din cauza hotărâri recente, acum Grecia trebuie să primească de 5 ori mai mult decât această cifră. Poporul grec nu mai poate, nu mai are cum să mai primească refugiați. Trebuie să înțelegeți acest lucru, domnule Juncker. Protejarea frontierelor uh, grecești ține de suveranitatea statului nostru. Domnule Juncker, trebuie să încetați să faceți plăcere autorităților turcești. Secunde. Spoștovanii, gospod Juncker, da mulțumesc. Domnule Juncker, vreau să vă mulțumesc pentru reuniunea de duminică. A fost foarte utilă. Nu mi-a plăcut tonul dumneavoastră critic, în care ceea ce privește șefii de stat și de guvern um, din Balcanii Occidentale, ar trebui să fiți critici față de toți. Liderii acelor state au o problemă care le depășește capacitatea. De aceea erau atât de tensionați. În rest, însă, reuniunea a fost utilă. Țara mea, Slovenia, este o țară mică și se află pe ruta Balcanilor Occidentali, ruta aleasă de mai bine de 10.000 de diferiți refugiați și migranți. Astăzi, noi suntem practic cu toții afectați de ruta Balcanilor de vest. Nu este o problemă cauzată de soartă sau de natură, este o problemă cauzată de decizii catastrofice catastrofale luate de politicieni. Masele de oameni care vin uh, din uh, țări uh, uh, distruse vin aici pentru că speră să primească ajutor. De asemenea, în trecut, uh, noi am acceptat mulți oameni de diferite naționalități uh, și de diferite religii. Astăzi însă Europa este diferită și ar trebui cu toții să respectăm noastre, valorile noastre și să acționăm în consecință. Nu doar Uniunea uh, Europeană în ansamblul său, ci și guvernele, ONG-urile, organizațiile umanitare. Să fim solidari, toleranți și să găsim o soluție politică. Mulțumim. Domnul uh, Papadimulis, un minut. Domnule Mulțumesc, domnule președinte. Reprezentanții Comisiei și reprezentanții Consiliului trebuie să audă că a venit vremea să trecem de la vorbe la fapte. Până acum am avut doar întârzieri și amânări, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare a deciziilor luate deja. Avem nevoie de o soluție europeană viabilă pe plan umanitar ca să răspundem la fluxurile migratorii. Dacă nu vom implementa această soluție, chiar uh, ideea de Uniune Europeană uh, se îndreaptă spre eșec. Europa riscă să se confrunte cu apariția unor forțe rasiste, xenofobe și anti-europene. Grecia, țara mea, nu mai uh, suportă această povară. Grecia nu mai reușește să fie o uh, gardiană a acestor suflete. Vine iarna și uh, țara noastră riscă să se transforme într-un cimitir enorm. Ce se întâmplă cu modificarea Dublin 2? Când veți adopta uh, măsuri europene pentru pace? Mulțumim. Mulțumim. Doamna Lunacek, un minut. Mulțumesc, domnule președinte doamnelor și domnilor E pozitiv, vă spun domnule Juncker, că a avut loc această întâlnire de duminică, pentru că, într-adevăr, e vorba de viitorul Europei. Trebuie să ne punem cu toții la masa negocierilor pentru a discuta unii cu alții și nu uh, pentru a ne lupta unii cu alții. Și aveți dreptate, domnule Juncker, când spuneți că așa ar trebui să fie, asta ar trebui să fie regula, dar din păcate iată că nu este. Uh, E bine să existe sprijin uh, și să participe și țările care încă nu sunt în Uniunea Europeană, de exemplu țările din Balcani. E vorba de vieți omenești și mai ales acum că vine iarna. Sunt refugiați care fug din calea bombelor și ajung aici la noi. Dar iată că lipsește exact ceea ce au promis uh, statele membre, și anume implementarea. E nevoie de bani, dar e nevoie și de o distribuire echitabilă a refugiaților în toate statele membre. Iar dumneavoastră, domnule președinte Tusk, trebuie să faceți presiunile necesare pe lângă membrii Consiliului, în așa fel încât să respecte regulile. Un sistem comun pentru azil ar fi iarăși necesar și am avea nevoie de el acum pentru a nu ne mai certa unii cu alții și pentru a nu face aceste lucruri. Un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Cât timp uh, la Roma se discuta despre ce însemna războiul din Balcan și riscul prăbușirii Macedoniei și a, a Croației și a Kosovo, am văzut ce s-a întâmplat după aceea. Au avut loc bombardamente și în urma lor au rămas doar zdrențe, uh, cadavre și mii și mii de refugiați ce ne fac să vedem concluziile acestui summit care a avut loc din nou uh, cu privire la aceeași zonă, zona Balcanilor? Ne se spune că trebuie să se pună capăt rețelelor uh, de traficanți. Uh, un mic pas. Când? Când aveți de gând să aveți o politică de azil comun european? Când aveți de gând să redistribuiți refugiații? Când veți revizui acordul de la Dublin? Când? Când va avea loc o adevărată schimbare a politicii noastre în Africa? Africa și mai ales în Siria. Avem un rând, un amărât de rând despre eforturile concrete pentru a pune capăt cauzelor profunde care împiedică dezvoltarea socioeconomică a Africii. Cine va trebui să facă aceste eforturi? Nu se știe. Se scriu foarte multe lucruri despre Erdogan, despre prietenul nostru cel bun din Turcia, deși au existat atât de multe promisiuni ale lor care nu au fost respectate. După părerea lui uh, Verhofstadt, nu cred că este concurența între grupurile politice. Nu. Problema este uh, existența politicului european unic, politicul răz- partidul războiului, faptului că acesta este partidul cel mai prost cu putință. Șano davanti alle soglie delle nostre case complimenti al nobel per l'ipocrisia. Eh, dragi colegi dragi colegi până unde merge cinismul? Îl felicităm pe domnul Juncker, pe o vedem pe doamna Merkel cum se desprinde de opinia publică. Uh, și uh, cum uh, vedem cum doamna Merkel își schimbă de pe o zi pe alta politica în domeniul refugiaților, vedem că nu se fac progrese realmente, nu se reușește să se arate cetățenilor europeni decât că Uniunea Europeană nu ține cont de părerea lor, că nu are nicio legătură cu democrația și că modul în care dumneavoastră vedeți situația persoanelor și a mărfurilor și uh, modul în care tratați criza migrației din istorie nu este adecvat. E clar că Uniunea Europeană a luat locul cetățenilor europeni. Vedeți că în Portugalia s-a produs o adevărată lovitură de stat și cred că politica dumneavoastră, șantajul dumneavoastră nu ajută la nimic. Primim domnul Papadakis, un minut. Είναι πολύ επικίνδυνες τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους λαούς συνολικά. Deciziile sunt foarte dificile pentru popoare și pentru refugiați. De ce Grecia devine țara în care mai bine de sunt, mai bine, sunt, prelua, sunt preluați mai bine de 50.000 de refugiați. Asta în conformitate cu sistemul de la Dublin. Iată că majoritatea refugiaților uh, sunt uh, retrimiși uh, în zonele de război pur și simplu fără nicio explicație, ceea ce este foarte problematic. Și nu se poate să continuăm astfel. Frontex, se zice, primește rolul de a face returnările sau de a-i menține pe oameni la granița cu Albania și cu Firom. Dar e e ca și cum uh, am uh, pune lupul să fie pasnic la oi. Nu se poate, e o problemă foarte gravă. Mulțumim. mulțumim. Îl rog pe domnul Lamassoure să ia cuvântul pentru două minute. Monsieur le Président, ça suffit. Mulțumesc domnule președinte. Ajunge, ajunge, neputința noastră, ipocrizile noastre, ne-am săturat. Știm că există un adevărat val care bate la porțile Europei. Uniunea este inaptă să facă față unor situații de criză. Este o problemă de guvernanță și aceasta este prima lecție pe care trebuie să o învățăm dacă trebuie să ne pregătim pentru încălzirea climei din 2040, ne descurcăm foarte bine, dar să ne ocupăm de 100.000 de de refugiați, nu suntem în stare. Este o criză haotică și o tratăm în mod haotic. A doua lecție, problemă de natură financiară și aici să promiți 100 de miliarde de dolari pentru a răci clima peste 20 de ani, aici suntem campioni. Dar să o, avem o pasă de coastă cu câteva sute de e, grăniceri în plus, nu avem cum. Peste câteva zile vom adopta un buget comunitar pe 2016 cu mijloace rușinos de insuficiente. Europa, toată lumea este de acord. Dar nimeni nu mai vrea să dea nimic. Nici țările bogate, nici țările sărace, nici țările mari, nici țările mici. A treia lecție. Ipocrizia politică în toate țările noastre, la toate nivelurile și practic în toate grupurile politice. Uh, vorbim despre valori, despre rădăcinile uh, iudeo-creștine, despre filozofia uh, epocii iluministe, despre alte tipuri de declarații universale, vorbim despre apărarea drepturilor omului, însă în discursurile electorale și în spatele ușilor închise din birourile de vot, de fapt uităm femeile, copiii și oamenii în general care suferă de foame și de frig. Pur și simplu pentru că nu sunt ca și noi, sunt diferiți de noi și vin din altă parte. Ar trebui să spunem lucrurilor pe nume. Mulțumesc, domnule președinte Juncker, că ați adus aminte acest lucru. Avem doi colegi care au cerut blue cards avem doi colegi care au cerut blue cards. V-aș ruga foarte mult pe cei doi colegi să înțelegeți situația și să mergem mai departe cu dezbaterea, întrucât suntem în mare întârziere. Acceptați această situație, cei doi colegi, domnule Breton și domnul Frunzulică. Da? Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult. Știu că, știu că nu e exact ce trebuie, dar trebuie să facem un compromis. Mulțumesc mult de tot și în continuare uh, îi dau cuvântul doamnei Sipel pentru un minut. Uniunea Europeană este o comunitate uh, voluntară, dar membrii săi își au obligația de a-și pune în comun suveranitatea și responsabilitatea. Dar statele membre vechi și noi au tendința de a uita acest lucru din când în când și de a reveni la egoismul național. Un control al frontierelor ameliorat trebuie uh, să permită uh, accesul refugiaților în Uniunea Europeană prin toate punctele și trebuie de asemenea să existe o procedură de azil garantată capacitatea de a înregistra refugiați, care acum este supra-solicitată, nu poate să funcționeze decât dacă se va reuși să se facă o repartizare între toate statele membre, dacă se va organiza această repartizare și dacă se va ameliora primirea refugiaților în toate statele. De asemenea, o echitate fiscală ar fi un subiect foarte important de tratat. Egoismul național nu este o soluție. Statele membre trebuie să acționeze acum ca o comunitate solidară, ca Uniunea Europeană. Mim, uh, doamna Stevens, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, singurul rezultat al acestui mini-summit este faptul că, în continuare, sunt prevăzute 100.000 de locuri pe ruta Balcanilor. E oare suficient? Avem acest exod acum și vedem că există foarte mulți migranți economici care profită. Comisia dorește să prescrie pe termen scurt câteva reguli practice. S-a propus o soluție, aceea a relocalizării sau a returnărilor, un pushback. Asta în conformitate cu dreptul internațional și comunitar. Dar care sunt modalitățile de a implementa toate aceste noi norme? N-au fost verificate. Sunt uh, mai bine de un milion și jumătate de oameni care din Grecia vor să ajungă în Europa și Turcia profită de această criză a refugiaților pentru a fi o monedă de schimb pentru liberalizarea vizelor și asta pentru o mai bună uh, pază a coastei uh, europene. De ce? Pentru că Uniunea Europeană nu mai poate să păzească sau nu mai vrea să păzească frontierele externe. Uniunea Europeană are sarcina morală de a uh, acționa. Mulțumesc. Um, doamna Zuber, un minut. Obrigada. Nas últimas reuniões do Conselho da União Mulțumesc, domnule președinte. Cu ocazia ultimei reuniuni a Consiliului European, S-a vorbit de nenumărate ori de solidaritate și cu ocazia acestor uh, întâlniri se stabilesc uh, linii de orientare pentru a să ști cum trebuie să fie primiți și distribuiți refugiații european, europeni și cum putem să luptăm împotriva a refugiaților ilegali și împotriva rețelelor de traficanți. Dar uh, eu cred că cu aceste linii de orientare se va ajunge în continuare la expulsarea oamenilor și uh, la uh, punerea lor în centre de detenție. Chiar trebuie să-i criticăm, să-i considerăm pe toți acești oameni ca și cum ar fi criminali așa cum s-a întâmplat în Republica Cehă. Ce diferență există până la urmă între toate aceste măsuri care sunt uh, recomandate? Știm foarte bine ce s-a întâmplat și în trecut. Să știți că au existat cazuri în Marea Mediterană unde pasta de coastă europeană chiar a torpilat și a atacat navele pline de refugiați. Doamna Eva Jolie, un minut. Domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Consiliului European, în 11 și 12 noiembrie mergeți la La Valeta pentru un summit privind migrația. Dar haideți să nu uh, greșim. Discuțiile prevăzute pe tema dezvoltării economice sau organizarea de căi de migrație legală vor fi în cel mai bun caz marginale și în cel mai rău caz obiectul unei negocieri nedemne ar trebui să ne gândim la o abordare comună a primirii refugiaților, iar Uniunea Europeană și statele membre, în loc de asta, se încăpățânează să-și militarizeze frontierele și să încheie acorduri dubioase cu uh, lideri autoritari. Acest summit nu trebuie să consolideze procesul de la Khartoum. Exploatarea și traficul migranților nu uh, vor uh, înceta dacă subcontractăm protecția frontierelor altora sau dacă uh, desfășurăm operațiuni periculoase împotriva contrabandiștilor și a traficanților. Trebuie să deschidem căi de acces sigure și legale pentru migranți și pentru refugiați. Este urgent. Trebuie să evităm dramele și trebuie pentru asta să ne schimbăm politica și să mizăm pe solidaritate. Domnul Mach, un minut. Eh, dámy a pánové, když slyším závěr... Doamnelor și domnilor, am ascultat concluziile Consiliului și declarațiile eurodeputaților și îmi vine în minte o idee. E o mare problemă pentru Europa Uh, și e fals, uh, o atitudine falsă umanitară. Cei care au susținut uh, înlăturarea guvernului din Libia și Siria, oare s-au gândit la bunăstarea oamenilor de acolo sau pur și simplu s-au gândit la înlătura dictatorii și arăta lumii cât de umani sunt? Sunt cei care vor să-și deschidă, bra- să deschidă um, acum poarta refugiaților. Vă interesează bunăstarea acestora sau vreți doar să arătați lumii întregi, să vă arătați dumneavoastră că puteți fi umani? Concluziile Consiliului spun acum că vor să consolideze frontierele externe, dar uh, eurodeputații dumneavoastră au fost cei care au uh, votat uh, această atitudine critică față de protecția frontierei externe în primul și în primul rând. Este o șmecherie ieftină și Parlamentul European ar trebui să o critique, pentru că toate aceste măsuri sunt false. domnul Vilimski, un minut Stimate doamne, stimați domni, această migrație actuală de pe continentul african spre Europa este unul din puținele exemple în care am avea nevoie de o comunitate internațională puternică E clar că e nevoie de o pacificare a regiunii, în primul rând, apoi trebuie să se garanteze uh, primirea persoanelor care au nevoie de ajutor și de protecție în regiune și trebuie să se creeze zone sigure în regiune. Ar fi aceasta misiunea unei comunități internaționale, dar Uniunea Europeană face exact pe dos. Am impresia că decidenții din Uniunea Europeană cotcodăcesc ca niște găini și se învârt aiurea fără să ia o decizie clară. Și acum și cei care au uh, pornit acest uh, haos uh, a fost, a, au fost cancelara Merkel și cancelarul Feynman. Merkel le-a spus celor din statele arabe că pot să vină, că avem porțile deschise și cancelarul Feynman nu a avut nici el o atitudine mai bună. Domnul González, două minute. Domnule președinte, este dezesperantă lentoarea cu care reacționăm la această criză. Mă disperă să aud Consiliul vorbind despre lucruri care de fapt nu vor schimba nimic. Această criză a refugiaților devine adevărată criză instituțională. Statele membre nici măcar nu vor să aplice măsurile pe care le propune Comisia. Nu avem o politică comună în ce privește refugiații sau dreptul la azil. Nu putem să facem față um, oamenilor care vin din zone de război. Noi preferăm să ne ascundem în spatele uh, zidurilor noastre interne și sperăm că țările terțe vor rezolva problemele în locul nostru. Se desfășoară reuniuni în lanț, în regim de urgență, în care de fapt nu mai ne aruncăm cu insulte unii în obrazul alt, altora și nu găsim niciun fel de soluție. Ce se întâmplă? Nu vor sau nu pot să rezolve problema liderii de stat și de guverne? M-am săturat să mă tot uit uh, la aceleași știri la uh, um, televizor. Naționalismul uh, se exacerbează, rea, reacțiile adverse la fel, ura, rasismul, totul se răspândește și, de fapt, uităm că este o problemă umanitară care acum se transformă într-o problemă politică. Instituțiile europene nu uh, vor să mai primească alți refugiați și în același timp nu vor să se implice în uh, războaiele care de fapt uh, cauzează acest uh, flux de refugiați. Unii uh, uh, nu se ocupă nici de refugiați, nici de război și de aceea acești oameni nici măcar nu știu încotro să se îndrepte. Uh, cât timp nu vom face nimic pentru a pune capăt războaielor care îi fac pe acești oameni să-și părăsească căminele și să se îndrepte împotriva Uniunii Europene, cât timp nu vom înțelege că un război împotriva sirienilor este un război în general și împotriva europenilor, nu vom rezolva problema refugiaților și nici a uh, altor probleme pe care le are Europa astăzi ar trebui să ne dăm seama acum de acest lucru. Domnul Weidenholzer, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur această inițiativă a Comisiei și bineînțeles că trebuie să se bucure de sprijinul nostru total. Am fost de mai multe ori uh, pe ruta Balcanilor Occidentali în ultimele săptămâni, în diferite puncte și am văzut oameni disperați și epuizați. Uh, situația este haotică, uh, ritmul este unul incredibil mm, zilnic 7000 de oameni trec frontiera. E ca un exod și cred că ar trebui să domolim puțin acest ritm. E important ca această evoluție să se potolească. E important să oferim ajutor rapid și generos în țările de origine, uh, iar acele hotspots să fie gestionate eficient și uman și ar trebui ca ruta, Occident, ruta Balcanilor Occidentali să fie bine dotată pentru că vine iarna. Mulțumim. Uh domnul un minut. Domnule președinte, una dintre prioritățile noastre în această criză este protecția frontierelor externe și un exemplu de cooperare bună ar putea să fie detașarea comună de uh, forțe uh, de implementarea legii în Ungaria de către EUFOR. Ungaria joacă un rol cheie în această problemă, dar haideți să spunem lucrurilor pe nume, s-a oferit Turciei ajutor mult prea devreme. Uniunea Europeană nu poate să se îndepărteze de propriile valori când formulează acordul cu Turcia. Turcia cere accelerarea procesului de aderare, dar nu uh, se poate să ne târguim acum uh, în ceea ce privește regulile și uh, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un stat, can, un stat candidat. Recent, cancelarul Merkel a propus un așa zis parteneriat privilegiat Turciei uh, și, practic, se apropie aderarea pentru Turcia. Trebuie să schimbăm această abordare, sigur că trebuie să punem capăt migrației, dar nu putem să ne modificăm abordarea rezonabilă. Libertatea presei și alte exemple dovedesc... Minut Mă întreb cât timp vor mai discuta Comisia și Consiliul, pentru că e o criză umanitară, iar realitatea este una tragică. Și în fața acesteia, iată că apar aceste noi concluzii ale mini-summitului pe care le dezbatem noi aici, dar uh, sunt o insultă la adresa milioanelor de refugiați și la adresa culturii europene. Criza umanitară ne-a arătat că nu există o politică europeană. Germania vrea una, uh, Grecia, Grecia va fi transformată într-un lagăr de concentrare cu frontiere, ex, cu frontiere închise și este foarte periculos. Jocul acesta este foarte periculos și să nu uităm că Grecia are dreptul de a-și proteja propriile frontiere. Mereu am spus că această criză umanitară este o mare dilemă. Să vedem ce Europa vrem pe viitor. Dacă continuăm, nu mai va exista Europa. Don, un minut. I reached a new low in this house. Discursul domnului Pitel a ajuns uh, la niveluri nemaipomenit de joase, ne-a numit un virus. Apoi domnul Schulz a spus că e greșit să ne protejăm interesele naționale. Eu am fost uh, trimis aici ca să apăr interesul național și poporul britanic va vota ca să ieșim din această uniune, pentru că interesele noastre naționale nu sunt respectate aici. Domnule Juncker, dacă nu știți ce să faceți, faceți un summit. Și ce se întâmplă la un summit? Vine omul din Luxemburg. E grozav când vine omul din Luxemburg și la noi, pe urmă să vorbim vorbească despre migrație, dar nici măcar un migrant nu bate la porțile Luxemburgului. Eu um, merg des la Calais. Acum, numărul de migranți care încearcă să intre în Regatul Unit venind de la Calais s-a dublat, ajungând la 6.000, uh, iar majoritatea sunt migranți economici. Domnul Pașcu, se pare că nu avem traducere în franceză. Păi nu contează, eu o să continu pentru că pe mine mă ascultă cei din uh, Anglia. Uh, după cum spuneam, uh, acești oameni nu sunt refugiați, sunt migranți economici și principala lor grijă nu este siguranța, ci câștigul economic. La cale se ia cu asalt tunelul și majoritatea um, vinovaților sunt bărbați tineri. Când președintele întrerupe, era, am fost recent acolo, poliția nu făcea nimic, nu îi deporta și nu e bine. Și de aceea Uniunea se va prăbuși. Domnul Brock are un blue card pentru dumneavoastră. Oh, no, I don't want to hold on. Nu, eu nu vreau să mai suport această, acest loc și această dezbatere. Hai să trecem la vot. Nici nu mă așteptam la altceva din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Mr. Brock. Domnule Brock, dialogul acesta a fost între uh, doar între colega noastră distinsă și electoralul britanic. Nu ne băgăm noi. Doamna Gardini, două minute. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, în calitate de italiancă, aș vrea să spun că Italia uh, nu a fost numită prea des astăzi, aproape că a fost uitată, dar noi uh, suntem cei care ar trebui să facem față problemelor uh, uriașe legate de refugiați încă de la bun început. Și așa cum spunea și președintele Juncker, resursele noastre nu sunt nelimitate. Și tocmai din acest motiv nici solidaritatea noastră nu are cum să fie fără limite. Și chiar dacă este adevărat că trebuie să facem față acestei situații de urgență și trebuie să uh, punem în aplicare tot ceea ce s-a promis. Dar dacă sunt uh, unii care cred că putem să sigilăm frontierele și că avem solidaritate fără limite, atunci nu dăm dovadă de seriozitate. Europa va uh, fi până la urmă pedepsită din cauza acestei reacții. Avem urgență uh, de, pe care trebuie să o rezolvăm imediat, dar să nu uităm ce se întâmplă dincolo de frontierele noastre și acolo trebuie să stabilizăm situația și acolo trebuie să depunem eforturi pentru că imigranții uh, sunt obligați să fugă căminele lor, deși ei ar prefera să trăiască în țările lor de origine. Trebuie să uh, împiedicăm golirea unor uh, regiuni uh, în măsură de 100% pentru că se va ajunge la un adevărat deșert, nu deșert neapărat geografic, ci și deșert cultural, um, uman Vreau să aduc aminte ce spunea Pier Paolo Pasolini, care în anii 60 a fost ca un adevărat profet și a vorbit despre Ali cu ochii albaștri. Ali cu ochii albaștri care va ajunge pe nava sa și va fi însoțit cu de milioane de oameni care vor debarca pe coastele noastre milioane îmbrăcate în zdrențe. Era viziunea unui mare om italian din anii 60 și a descris exact ce se întâmplă astăzi. Avem nevoie de răspunsuri serioase adevărate. Mulțumim. Domnul Niedermüller. Un minut. Köszönöm, elnök úr. A nyugat-balkáni útvonallal Mulțumesc. cele 17 puncte despre ruta Balcanilor de vest uh, reprezintă un rezultat important care arată că o Europa comun, comună, pe bază de solidaritate, poate avea succes în ciuda dificultăților, dar de cealaltă parte, uh, o politică bazată pe uh, frontiere și egoism e sortită eșecului. S-au făcut câțiva prim pași duminică și nu mă refer la operațiunile de frontieră. Uh, trebuie să facem mult mai multe pentru integrarea rapidă a refugiaților și avem nevoie de integrare și nu de um, asimilare forțată. Trebuie să învățăm pe acești oameni limbile țărilor în care se află și pentru asta e nevoie de sume impresionante. Haideți să nu creăm o atmosferă de teamă, ci să avem o politică de integrare construită împreună. Cât timp Uniunea Europeană nu are o integrare uh, comună, nu avem cum să avem rezultate. Mulțumim. Uh, doamna Gal, două minute. Elnök úr, kedves kollégák! Domnule președinte, stimați deputați, această criză a migrației a devenit uh, un punct standard pe ordinea noastră de zi. Crește în același timp presiunea asupra Europei și nu știm care este soluția. Avem nevoie de uh, rezolvări inovatoare și de acțiuni responsabile. Trebuie să putem să, alătă, să arătăm solidaritate, dar ca să putem realmente să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi, trebuie să um, punem capăt acestei politici a frontierelor deschise și a primirii cu, des, cu brațele deschise a tuturor. Trebuie să spunem clar ce intenții avem și ce vom face. Acest summit a arătat că uh, trebuie să identificăm urgent acțiunile pe termen scurt și mediu, pentru că altfel nu vom putea să facem față. Astăzi, ruta Balcanilor e un exemplu bun, dar uh, va trebui să se uh, Um, amelioreze mai multe aspecte. Era vremea să răspundem la problemele care se petrec din august încoace, iar premierul maghiar a fost arătat cu degetul și făcut de rușine când a spus că trebuie să fie prioritară protecția frontierelor externe. Trebuie să facem diferența între refugiați și migranți economici, trebuie să îi uh, înregistrăm pe toți cei care intră pe teritoriul nostru, nu putem să-i mutăm dintr-un loc în altul și migranții nu pot să aleagă unde le place mai mult să uh, depună cerere de azil. Nu putem să rezolvăm problemele din Europa dacă nu ne protejăm frontierele externe și dacă nu suntem capabili să spunem oamenilor, da, puteți veni, dar nu în număr nelimitat. Sistemul Schengen nu poate fi protejat decât așa și e unul dintre cele mai importante puncte forte ale Uniunii Europene trebuie să-i ajutăm pe cei din taberele de refugiați. Sunt milioane de persoane care așteaptă să se întoarcă acasă. Avem nevoie de acțiuni responsabile, asta vor oamenii, asta așteaptă de la noi. Madridul, PP-ul... Aminte apropo de rută că cineva mi-a spus că această rută a fost folosită și de armatele care au asediat Viena la sfârșitul anilor 1600. Uh, doamna Garcia, un minut señor domnule președinte mulțumesc uh, pentru răspunsul acesta direct. Nu știu ce înseamnă aceste acțiuni pentru unii eurodeputați. Sunt cuvinte de solidaritate, dar sunt mereu aceleași și aceleași și unii obosițele tot audă. Guvernele reacționează foarte diferit în fața crizei. În urmă cu o lună s-a luat uh, decizia redistribuirii în funcție de cote a acestor uh, refugiați, iar domnul Rahoi a spus uh, ieri că vrea să participe la un proiect pilot pentru a prelua primii 50 de refugiați. Deci, dacă n-ar fi situația atât de gravă, ai zice că e o glumă, dar totul are o explicație. Imaginea domnului Orban în PPE la Madrid. A fost importantă, el a fost uh, aplaudat în urma mesajului transmis și să nu uităm că e vorba de sute de mii de vieți omenești. Un minut și 30 de secunde. Mene ca o hrvaticu brine situația Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt din Croația și sunt îngrijorată de această situație și mă întreb cum putem să împăcăm egoismele naționale cu măsurile de solidaritate europeană pe care le-a anunțat domnul Tasca dimineață. E bine că a avut loc această întâlnire la care toți liderii din Balcane erau prezenți și îmi pare rău că domnul Juncker a plecat deja, dar de ce acești șefi de stat de guvern n-au putut să se organizeze ei înșiși? De ce? Pentru că țările din Balcani nu au întotdeauna capacitatea instituțională necesară. Deci e bine că această întâlnire a avut loc la inițiativa Uniunii Europene. Știu că avem nevoie de mai multe Uh, mai mulți grăniceri, știu că trebuie să ne gestionăm mai bine frontierele externe, dar uh, dacă nu rezolvăm problema la rădăcina sa, nu vom putea să uh, punem capăt crizei refugiaților. Toate țările care trebuie să se ocupe de imigranți au nevoie de mai multe mijloace, altfel nu le vor face față. Uh, riscăm să intrăm într-un haos permanent și dacă nu punem în aplicare deciziile deja adoptate, statele membre nu se vor putea discurca pe cont propriu. Trebuie să respectăm deciziile, altfel vom intra în haos. Și noi, în calitate de politicieni, avem o datorie față de cetățenii. Se așteaptă ca noi să rezolvăm problemele. Deci de cer tuturor să dați dovadă de seriozitate, să înțelegeți gravitatea problemei și că există potențial de stabilizare. Moraes, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, trebuie să înțelegem cât de gravă este situația și e important ca, indiferent de opiniile politice pe care le avem, să nu uh, renunțăm la Uniunea Europeană, care este cea care poate da un răspuns plin, plin de compasiune și cuprinzător. De aceea, domnul Avramopoulos se va întâlni cu noi la câteva minute după vot, pentru că trebuie să facem ceva, trebuie să acționăm și este adevărat că poate să, uh, să uh, invite statele la acest summit al Balcanilor de Vest. E bine că au făcut-o, dar e nevoie de o reacție mai uh, concretă, pentru că vine iarna și vor muri tot mai mulți oameni. E nevoie de acțiune, deci trebuie să se acționeze și deci Parlamentul nostru trebuie să facă ce are de făcut. După ce terminăm de vorbit, trebuie să ne apucăm de treabă, trebuie să punem la dispoziție instrumente financiare și să ne asigurăm că hotspoturile funcționează. Eu îmi doresc ca hotspoturile și uh, zonele de recepție să funcționeze și uh, ar funcționa dacă s-ar fi creat politica de azil în ultimii ani și dacă statele membre ar fi făcut ce trebuie, ar fi existat deja aceste soluții. Mulțumim. Domnul uh, un minut și de secunde. Mulțumesc. Domnule președinte, a avut loc o reuniune foarte importantă și s-a stipulat posibilitatea ca ruta Balcanilor de vest să um, fie ruta pe care să meargă oamenii care ajung în Grecia inițial. S-a stipulat sau s-a oferit posibilitatea de a prelua 90.000 de refugiați și de a crea hotspots cu centre de înregistrare pentru acești refugiați. În plus, vor mai veni alte 20.000 de de refugiați. Noi uh, primim sprijin uh, de la înaltul comisariat, comisariat ONU pentru refugiați. Dar ce a lipsit uh, de acest summit? Turcia nu a participat. Or, noi avem un program comun de acțiune cu Turcia, însă iată că Turcia nu a fost uh, invitată, dar noi sprijinim campania electorală din Turcia. E important ca uh, domnii Tusk și Juncker, um, e important că s-a vorbit și despre următorul summit de la Valeta, unde se va încerca din nou depășirea acestei crize. Libia, Iordania nu vor participa însă nici uh, acolo, nici Arabia Saudită, ceea ce ar trebui să se întâmple de fapt. E important să corectăm acest neajuns. Mulțumim. Doamna eh, Beres, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar. Europa, în ceea ce toată lumea numește o criză, dă senzația că, în loc să stăpânească situația, o suportă. Cui îi pasă de situația din Siria? Cine spune că dacă acum avem un aflux de refugiați atât de enorm, este din cauza faptului că în Siria Daesh progresează? Cine spune că domnul Assad face parte din soluția pe care trebuie să o găsim? Cine mai vorbește despre relația dintre UE și Rusia pe tema Siriei? Domnule comisar, spuneți președintelui Comisiei că trebuie să ia măsuri, căci altfel nu vor exista decât interdependențe între noi, nu mai există solidaritate la fel cum s-a întâmplat cu Uniunea Economică și Monetară, fără să existe pilonul economiei. Așa am făcut și Schengen, fără politică de azil, fără un birou european pentru protecția refugiaților și a solicitaților de azil, fără o politică de migrație, fără o protecție a frontierelor externe. Eu cer președintelui Comisiei să uh, facă lumina asupra lucrărilor și să fie ferm decât să arate cu degetul cine este vinovat la Consiliu și să ne permită să dăm Europei. Um, de Lange, un minut și 30 de secunde. Ja, dank u wel, voorzitter. Dit, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere este o oglindă în care ne putem privi pe noi înșine. Vedem că mai ales valorile europene sunt cele care riscă să dispară dacă nu găsim o soluție la această situație. Oamenii au nevoie de ajutor, au uh, nevoie de noi și trebuie să îi primim în mod clar. Este la fel de clar uh, că unora trebuie să le spunem nu aveți nevoie de protecția noastră și uh, să le permitem să se întoarcă în liniște acasă. E clar că va fi nevoie de eforturi și de bani, nu putem să facem ca unele state care fac promisiuni și apoi nu acționează nu putem uh, să uh, ne așteptăm să ne pice o soluție din cer. E nevoie de uh, umanitate și valorile acestea de care se vorbește în această sală sunt uh, supuse presiunilor dacă noi nu suntem în stare nici să ne protejăm frontierele. Mă surprinde faptul că președintele Comisiei uh, spune că va Uh, introduce o protecție la frontieră, mă surprinde, dar în mod plăcut. De asemenea, mă bucur că se vor susține financiar anumite state. Trebuie corelată, poate, migrația uh, prin Turcia cu aderarea Turciei, nu știu sigur, dar e clar că trebuie să fim onești. Uh, doamna Dali, un minut. Mulțumesc Summiturile uh, acestea au arătat exact care sunt tensiunile din Uniunea Europeană într-un moment în care Ideal ar fi ca Uniunea Europeană să fie unită și să se exprime pe o singură voce. Summitul de la Valeta care va urma oferă o oportunitate extraordinară pentru Uniunea Europeană. Aceasta trebuie să se angajeze într-un dialog constructiv cu Uniunea Africană care să se soldeze ulterior cu rezultate concrete. Fluxurile migratorii se întâmplă din cauza războaielor și a instabilității, din cauza sărăciei, lipsei de ocupare și încălcării drepturilor fundamentale, lucruri care se întâmplă în multe state africane. Uniunea Europeană trebuie să ofere ajutor pentru schimbări și rezultate concrete, să fim puternici în acest moment, pentru că sunt lideri care um, trebuie să vegheze la respectarea acestor drepturi. Uniunea Europeană, după cum am spus, trebuie să rămână unită dacă vrea într-adevăr să rezolve problema. Mulțumim. Domnul Rangel, un minut și 30 de secunde. Obrigado, Sr. <coughs> presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Date fiind consecințele summitului și uh, dat, dată fiind și reuniunea de la uh, sfârșitul săptămânii trecute, statele, cred că trebuie să um, fie stabilite două premise. Este vorba de o răspundere europeană o răspundere pentru toate statele europene, ceea ce înseamnă că trebuie cu toții să primim refugiați, trebuie cu toții să participăm la povara financiară și trebuie de asemenea să ajutăm statele uh, de tranzit, statele pe unde trec refugiații de război. Dar uh, toate acestea trebuie făcute în funcție de anumite criterii. Nu putem să confundăm migranții și refugiații. Trebuie să avem o mai întâi o separare terminologică, inclusiv în uh, centrele de înregistrare și primire. Trebuie apoi să colaborăm cu statele care se află în linia întâi, fie că sunt sau nu membre ale Uniunii Europene. Cred că trebuie să facem acest lucru, este responsabilitatea noastră și cred că trebuie să fie implicate toate statele Uniunii Europene. Și încă ceva. După părerea noastră, este foarte important să desfășurăm și o muncă de prevenție în ceea ce privește uh, Africa subsahariană. Și acest lucru este urgent și cred că uh, nu putem să amânăm această politică. Un minut. Microfon. Acum funcționează. Mulțumesc, domnule președinte. Migrația este un simptom și nu o cauză și noi trebuie să curmăm răul de la rădăcină, pentru că altfel situația nu va face decât să se înrăutățească. Instabilitatea politică, problemele cu securitatea, uh, Uh, și multe alte consecințe negative va trebui, să le facem, va trebui să le facem față dacă nu facem nimic pentru a pune capăt acestei situații. Ultimul summit a dat o oportunitate ca să existe mai multă cooperare, ca să existe o soluție pe plan internațional la această criză a refugiaților, care se întâmplă cât timp nu acordăm suficientă atenție uh, cauzelor. Trebuie să folosim oportunitatea summitului UE-Africa din țara mea, din Malta, ca să punem la punct strategii care să garanteze protecțiile drepturilor omului, dar ca să facem față și provocărilor, pentru că nu e normal ca acești oameni să fie obligați să-și folosească casele, dar uh, venirea lor aici nu este neapărat soluția la această problemă. Liderii ar trebui să se gândească cum trebuie să ofere acestor oameni un viitor viitor în propriile lor țări, astfel încât... Să nu uh, uh, mai fie obligat să vină aici. Doamna Wilmot. Domnule președinte, în numele laboriștilor britanici salut orice cooperare cu Turcia și cu alte state pentru a gestiona mai bine criza de acum. Mm sunt voci uh, cinice care uh, s-au făcut auzite aici, dar ei niciodată, acestea niciodată nu vor căuta uh, soluții, ci se vor folosi de această situație tragică pentru propriul câștig politic. Acum trebuie să uh, ducem mai departe răspunderea noastră și să implementăm acest acord. Criza aceasta este un coșmar constant pentru familiile care parcurg atâta, așa, o distanță impresionantă pentru a-și salva viața. Sunt oameni ca noi, sunt ființe omenești. Nu este un joc politic pentru ei. Eu știu că la Consiliu se discută despre negocierea pentru Marea Britanie și pentru referendum. Profit de această ocazie pentru a-l avertiza pe premierul Cameron. Nu mai putem întârzia lucrurile. Situația aceasta este prea importantă și trebuie să ni se alăture pentru a asigura un viitor pe care Regatul Unit îl merită, și anume în Uniunea Europeană. Uh, doamna Piri, un minut. Yes. Thank you, Chair Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să profit de ocazie ca să mulțumesc Comisiei Europene pentru că și-a luat angajamentul de a găsi soluții practice la uh, această provocare enormă. Salut planul de acțiune realizat împreună cu Turcia, pentru că Turcia și Uniunea Europeană au nevoie una de cealaltă pentru a partaja această povară de a oferi uh, siguranță celor care fug de război. Trebuie să mai discutăm despre sprijin financiar, relocalizare, uh, returnarea migranților economici și combaterea traficanților de persoane. Cu toate acestea, resping corelarea situației refugiaților și uh, a procesului de aderare la UE pentru anumită țară, pentru că nu există o legătură între cele două. Amânarea raportului de progres pentru Turcia fără explicații creează impresia că Uniunea Europeană nu vrea să fie critică în legătură cu situația drepturilor omului înainte de niște alegeri importante. E un semnal foarte greșit. Uniunea Europeană trebuie să-și exprime în continuare preocupările legate despre libertatea presei sau minoritatea curdă. Mulțumesc! Mulțumim! Uh, doamna Toia, un minut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 Eu pornesc de la declarațiile președintelui Juncker, care a spus că problemele unora sunt și problemele celorlalți. Este principiul de bază a oricărei comunități. Și acest lucru este valabil și în viața de zi cu zi și în viața instituțiilor. Europa va rămâne pe picioare numai dacă își va aduce aminte că trebuie să se bazeze pe solidaritate. Nu există altă cale. Astăzi sunt problemele refugiaților, altele vor apărea mâine și dacă nu avem o abordare unitară, atunci nu vom face față. Prea mult timp am lăsat o o singură țară să um, se descurce. Și la fel se întâmpla și cu Grecia și cu Slovenia. Vedem că uh, ce s-a întâmplat uh, uh, în zona Balcanilor se întâmplă de luni de zile uh, în zona Mării Mediterane. Domnule Tusk, vă cerem să vă îndepliniți rolul de ghid și cerem de asemenea și Comisiei să facă tot ce stă în putință, pas cu pas, acțiune cu acțiune, astfel încât concret să se dea răspunsuri. Însă trebuie să tratăm și cauza problemelor. Așa cum a spus și șeful grupului meu, trebuie să schimbăm paradigma cu Africa, Uniunea Africană, țările africane țările din Golf trebuie să-și respecte responsabilitatea. La un minut. Mulțumesc. Dolazim iz Hrvatske koju zadnjih... Mulțumesc. Eu uh, sunt din Croația și mai bine de 250.000 de oameni au uh, tranzitat țara noastră. Noi am oferit alimente și consiliere fără a ne militariza frontierele. Eu cred că această critică nu este justificată. Am văzut imaginile din Slovenia cu oameni care au uh, uh trecut uh, printr-un râu. Dacă zi de zi vin zeci de mii de oameni într-un stat care are doar 2,5 milioane de locuitori, uh, nu se poate. Această criză nu a luat naștere în Balcanii de Vest și nu, se, nu poate fi rezolvată acolo. Trebuie să apelăm și la Turcia. E imposibil să înregistrăm pe toți la fața locului, iar Uniunea Europeană trebuie să găsească o soluție durabilă la această problemă. Dacă nu, nu avem cum să aștept, ne așteptăm din partea statelor să își pună în pericol propria siguranță. Fala. Um, domnul Kirkos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Alaltă uh, s-a obținut un acord în 19 puncte. Ar fi foarte important să se și pună în aplicare, pentru că faptul că s-a reacționat cu întârziere a agravat problema până acum și a strânit reacții xenofobe. Trebuie să știți că dacă nu se implementează un mecanism permanent uh, de relocalizare, situația se va deteriora și mai mult. Fără o primire eficientă în Turcia, vor continua uh, tragediile și înnecurile din Marea Mediterană. Există o insulă, insula Tilos din Marea Mediterană, pe care a uitat-o toată lumea. Dar uh, acolo au fost primiți eficient, eficient 100 de refugiați pentru că refu uh, autoritățile s-au organizat și au reușit să primească pe toată lumea. Doamnelor și domnilor, trecem acum la procedura Catch the Eye. S-au înscris șapte persoane la cuvânt, de fapt o să dau cuvântul la șapte persoane, s-au înscris nenumărate persoane și nu putem da cuvântul tuturor. Uh, și începe doamna Vozenberg. Mulțumesc, domnule președinte. Duminică, la mini-summit, s-au luat câteva decizii. 30.000 de refugiați plus alte 20.000 trebuie să fie cazați. Avem însă de ani de zile o criză economică și nu este posibil să ne ocupăm de acești oameni. De fapt, ce înseamnă asta, să ne ocupăm de aceștia? Consecințele nu pot fi prevăzute. Avem un număr impresionant de refugiați preluați din octombrie încoace și mi se pare că e important să cooperăm cu Turcia. Iar returnările trebuie respectate și implementate și trebuie să uh, facem ceva și împotriva rețelelor de traficanți, pentru că ei fac ca un număr mare de refugiați să ajungă în Europa. Întregul subiect riscă să fie o bombă cu ceas pentru Uniunea Europeană. Frau Gomez. Doamna Gomez. Mai întâi, opriți prostile despre ce se întâmplă în Portugalia. Da, domnul Weber a spus că era îngrijorat de faptul că nu va exista o coaliție democratică de stânga în Portugalia. De fapt, nu-i pasă de faptul că s-ar putea să existe un guvern de extremă dreaptă în Polonia. Dar măcar în Portugalia noi suntem gata să primim refugiați acest lucru a fost spus de toate autoritățile și oricum suntem deja implicați în primirea refugiaților, dar procesul de relocare nu funcționează la nivel european. Refugiații încă nu vin. Sper că măcar după summitul de la Valeta va exista o oportunitate pentru liderii noștri ca ei să-și dea seama că ceea ce au spus aici la Parlamentul European trebuie să uh, fie pus în perspectivă, să se țină cont de faptul că dacă tot spunem oamenilor că trebuie să deschidă căi legale de imigrație, trebuie să o și facă pentru că altfel nu faceți decât să umpleți buzunarele traficanților. Și dacă nu puneți capăt cauzelor acestui fenomen, refugiații vor tot veni. Și aceasta nu este o criză a refugiaților, este adevărată criză europeană pentru că nu ne respectăm datoria. Mulțumim, doamnă Gomez. Urmează domnul Rados. gospodine predsjedniče salut acordul de duminică deoarece refugiații nu își vor mai pierde viața ci vor putea traversa țările în siguranță. E vorba de ruta Balcanilor de vest. Prin țara mea au trecut mai bine de 50.000 de refugiați, Croația. Uh, dar problema nu va fi rezolvată astfel. Soluția va veni doar dacă facem cu toții front comun. O soluție durabilă înseamnă o soluție care să implice și Turcia. Există o dimensiune politică și financiară a problemei. Soluția durabilă va fi găsită doar dacă criza din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord este abordată ca atare. Din păcate, deocamdată nu avem aceste soluții nici măcar în etapa de planificare. Domnul Gheorghiu. Domnul Hagi Gheorghiu. Mulțumesc, domnule președinte. De trei ani de zile deja discutăm despre posibilitatea ca această criză să izbucnească. Dacă eu eram un refugiat și ascultam această dezbatere, aș încerca să scap, să mă duc înapoi în Marea Mediterană, eventual să mă sinucid în largul mării, mai degrabă decât să rămân aici. Toate drepturile refugiaților sunt călcate în picioare. S-a vorbit despre ele, au fost ridicate în slăv, dar de fapt nu propuneți nimic concret. Nici măcar domnul Juncker nu a propus ceva concret. Îmi pare bine că vreți să cooperați cu țări terțe și mai ales cu Turcia. Dar credeți că Turcia este un stat sigur, știind că guvernul turc uh, a trebuit să facă față uh, la zeci de atentate teroriste? Și să nu uităm că există o adevărată hecatombă, mai mult de 100 de victime la Ankara, cel mai recent. Mi se pare exagerat să încheiem un acord cu Turcia în aceste condiții. De las intervenciones de los presidentes. Domnul Maragall, mulțumesc. Exprimările domnului Tusk și domnului Juncker nu spun neapărat adevărul, nu explică adevărul, nu există în acest sens o uniune politică și n-ar trebui să ne sperie ceea ce se întâmplă la frontieră. Scandalul uh, acesta um, nu e în Balcanii de vest, ci în Europa de vest, în marile state ale Uniunii Europene. Nu Europa celor 28 eșuează, ci Europa celor 15. E vorba aici despre protejarea frontierelor externe. Um, dacă înregistrăm uh, totul, dacă înregistrăm refugiați, rezolvăm 15% din problemă. Europa Trebuie să acționeze acum uh, împreună, trebuie să avem un plan global de uh, gestionarea crizei, să existe îngrijiri de bază în uh, țările în care există refugiați și să oferim răspundere politică Europei. Mulțumim, domnule Maragal. Domnul Obermeier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 Mă scuzați, spune domnul Obermeier, centre de primire, granițe sigure și așa mai departe sunt doar cuvinte goale până acum. Uniunea Europeană a dormit, nu a făcut nimic, a eșuat Schengen, a eșuat protecția frontierelor și cetățenii noștri nu sunt protejați. Suveranitatea statală este subminată și milioane de refugiați ilegali curg uh, spre uh, centrul Europei. E o invazie, este o acaparare a uh, pământului nostru, sunt persoane care caută doar să facă un câștig economic în țări bogate ca Germania, Austria, Suedia și așa mai departe. Și nu e de mirare. Mă, mirită, mă miră faptul că nu, se, nu vă gândiți la cât e salariul unui profesor universitar în Siria sau în Afganistan. Uh, trebuie, doamnelor și domnilor, să trecem la fapte, altfel nu se poate. Herr Kukan. Domnul Cucan. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De la începutul crizei migranților, am făcut apel către liderii uh, europeni ca să includă Balcanii de Vest în soluție. Aceste, această zonă este direct afectată de fluxul de refugiați și migranți. Și pentru a rezolva această criză, trebuie să cooperăm mult mai strâns cu Balcanii de Vest și trebuie să nu contribuim de fapt la crearea unor alte crize în regiune. Sprijinul financiar până acum a fost unul limitat, iar răspunsul nostru a venit destul de târziu, însă mă bucură faptul că a abordat exact aceste probleme. Salut planul de acțiune. Um, care să vină ca o alternativă la ridicarea de ziduri. Pentru a face față fluxului acestuia trebuie să uh, luptăm împotriva traficanților, să gestionăm uh, la oaltă frontierele, să oferim ajutorul umanitar necesar și asistența necesară. Eu consider că gestionarea împreună a acestei crize ne oferă o șansă de a pregăti aceste state pentru, uh, un, pentru o viitoare apartenență la Uniunea Europeană. Mulțumesc! Frau Benova. Doamna Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už Mulțumesc, domnule președinte. Nu este foarte plăcut să iau cuvântul acum, oricum vă mulțumesc însă că mi-ați permis să o fac. Vreau să-mi exprim aprecierea față de poziția Comisiei în ceea ce privește găsirea unei soluții la criza refugiaților. Cred că ar trebui să criticăm poziția anumitor state membre care uh, nu erau pregătite să rezolve criza. Aș dori, domnule comisar, să menționez un subiect anume care are legătură directă cu criza refugiaților și anume sporirea extremismului, a radicalismului și a fascismului în statele membre UE. Începem să uh, asistăm la demonstrații în masă ale uh, radicaliștilor și extremiștilor și uh, chiar vedem că sunt atacate centrele de primire uh, de refugiați. Aș vrea să fac apel la statele membre, nu la noi, nu la Comisie, ci la statele membre să ia mai multe inițiative și să combată extremismul și naționalismul în aceste forme. Meine Damen und Doamnelor și domnilor, v-aș fi recunoscător dacă v-ați duce la locurile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, ei puțini colegi care mai au discuții private de purtat în plenară să se ducă și ei la locul lor. Ar fi foarte politicos. Eu nu pot să-mi imaginez, deși fac toate eforturile, că ultimii uh, vorbitori au uh, greșit uh, cuiva. Uh, o dezbatere parlamentară constă din faptul că colegii își pot ține discursurile, iar ceilalți colegi îi pot asculta. Iar la ultimii 10 vorbitori nu s-a întâmplat așa în această aulă și mi se pare incorrect. Dau acum cuvântul domnului comisar Avramopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați din Parlamentul European, astăzi președintele Juncker a transmis un mesaj puternic privind acțiunile Comisiei și uh, sprijinul oferit de Comisie pentru a se răspunde la criza refugiaților. Avem un angajament puternic și am observat astăzi aici o susținere puternică din partea dumneavoastră, aproape de la uh, toată lumea. Avem realmente nevoie de sprijinul Parlamentului European. Și ce am realizat până acum, am realizat grație sprijinului dumneavoastră. De asemenea, avem nevoie de ajutor de la diferite alte state din Uniunea Europeană și din afara ei și trebuie să le ajutăm și noi pe ele. Mini-summitul, cum a fost numită reuniunea de duminică, a implicat state de pe ruta Balcanilor care au uh, discutat la aceeași masă și acum dialogul este deschis. Dar mai multe uh, state și-au uh, folosit propriul discurs național. Trebuie să recunosc că nu avem încă un spirit de plin european de cooperare. E nevoie de mai multă cooperare, de mai multă solidaritate, de mai multă responsabilitate. Și acum avem nevoie de acțiuni și nu doar de angajamente. Acum, implementarea este esențială. Acesta este și mesajul pe care mi l-ați transmis dumneavoastră aici. Implementare și mai mult la gestionarea frontierelor, la protecția solicitanților de azil în mod organizat, și uh, cooperarea cu state din afara Uniunii Europene. Rolul Comisiei s-a schimbat uh, în timpul crizei. Monitorizare constantă, dialog și sprijin, toate sunt necesare. Și este nevoie de o abordare mai strategică. De aceea, programul de lucru al Comisiei va trebui să ofere niște răspunsuri în ceea ce privește frontierele, Dublin, realocarea, migrația legală și relocalizarea, care sunt toate în discuție și toate sunt vitale, pentru că nu ne putem permite un eșec. Haideți să nu uităm că criza refugiaților este folosită în moduri multiple în dezbaterile interne naționale. Singura soluție este să explicăm cetățenilor noștri, să explicăm oamenilor că este necesară o abordare comună la diferite niveluri și să demonstrăm rolul de uh, sprijin pe care îl joacă Comisia pe lângă statele membre și pe lângă statele vecine afectate. Eu uh, doresc să cooperez cu dumneavoastră și cu diferitele state în mod direct sau indirect atât cu statele din Europa, cât și cu cele din Africa și din Asia, inclusiv în ceea ce privește politica noastră privind returnările. Intenționez a, intenționam să merg mâine în Pakistan, dar din cauza cutremurului teribil voi merge săptămâna viitoare. Dar voi merge și voi discuta cu autoritățile pakistaneze privind politica de readmitere și angajamentele lor. Stimați membrii din Parlamentul European, Criza refugiaților este un catalizator pentru mai multă Europa. Este un test pentru Europa, un test al credibilității, al principiilor noastre și al capacității instituțiilor noastre. Și asta face Comisia, stabilind ca primă prioritate a sa migrația încă din prima zi, asumând inițiativele necesare, cum a fost anilor de duminică, fiind alături de statele membre la nevoie pentru a uh, crea valoare și un conținut substanțial principiilor solidarității și responsabilității și uh, sporind unitatea Uniunii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Are acum cuvântul domnul președinte al Consiliului, Donald Tusk. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc motivele de îngrijorare exprimate în această sală în ce privește realizările de până acum și deciziile luate cu privire la această criză, faptul că nu ne mișcăm atât de rapid pe cât ar trebui. A venit momentul ca procedurile obișnuite din toate statele membre să fie înlocuite cu măsuri de urgență. Cu cât vom fi mai devreme conștienți de acest lucru, cu atât mai bine, dar din păcate multe state membre încă nu au realizat că e nevoie de această mișcare. Sunt convins că multe promisiuni vor fi respectate și pot să vă garantez că Președinția Consiliului, președinția luxemburgheză, întărește și sprijină toate eforturile Consiliului, dar trebuie să fim și cinstiți. Contribuțiile la Programul Alimentar Mondial, la um, Agenția ONU pentru Refugiați, sunt de asemenea uh, o altă problemă. Încă nu au fost respectate toate aceste angajamente și e cu atât mai greu pentru guverne să găsească uh, fonduri suplimentare. Poate că aici se află miezul uh, problemei. În ceea ce privește relocările, în prezent avem de 8 ori mai multe locuri pregătite pentru a primi refugiați decât refugiați care vor să folosească această oportunitate. Și poate că lucrul cel mai important pe care trebuie să-l spun aici este că facem în așa fel încât să avem o metodă comună pentru a proteja frontierele externe. Încă de la începutul acestei crize eu am subliniat faptul că scopul nostru comun trebuie să fie o uh, îndiguire a valului de imigranți. Însă este în continuare uh, în continuare se face auzită această voce care spune că trebuie să primim pe toată lumea, dar este imposibil. În anumite state membre, refugiații au fost uh, um, s-au confruntat cu poliția și s-a spus că drepturile au fost încălcate. Vreau să afirm cu tărie că drepturile omului sunt amenințate atunci când legea nu este pusă în aplicare. Acești oameni fug din țări unde nu există poliție și nu există nici măcar administrație. Condițiile pentru respectarea drepturilor omului e, sunt că se respectă legea și aceasta se și aplică. De fapt, această observație se aplică tuturor aspectelor evocate aici în contextul crizei migratorii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Tusk. Doamnelor și domnilor, dezbaterea se închide. Trecem la vot. Primul punct. Domnule Dartmouth, aveți un punct de procedură. Da, așa este. Doamnă președinte, e în regulă să îl felicit pe domnul Donald Tusk în decizia sa iscusită de a uh, demisiona anul trecut ca premier al Poloniei pentru a-și asuma rolul de președinte al Consiliului. Vorbitorul este întrerupt. Intervenție fără microfon. Fără microfon. Domnule Dartmouth, nu este un punct de procedură acesta. So. Așa că... Um, we move on. Trecem la vot raportul domnului Sikierski. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.